Eh, good afternoon, ladies. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Cum vă simțiți după aproape trei săptămâni de pauză, nu? Săptămâna trecută a fost săptămâna turcoază și puteți să fiți la dumneavoastră acasă. La mulți ani văd că zâmbiți. Asta înseamnă că sunteți foarte fericiți că v-ați întors la Parlamentul European și mă bucur că vă văd zâmbit. Vă mulțumesc și eu zâmbesc. Stimați colegi, îmi pare să spun că avem uh, doar uh, reuniunea din această după-amiază, mâine nu se mai întâmplă nimic, probabil că nu e tipic, dar am reușit ca într-o singură după-amiază să introducem tot ce aveam de introdus în ordinea de zi. Iar astăzi, în uh, ordinea de zi, pe care o vedeți în fața dumneavoastră, sper că o putem uh, adopta fără modificări. Nu văd nimic, nu văd comentarii. Iată ce anunțuri am eu de făcut, sunt foarte simple. Coordonatorii noștri au hotărât pe 10 noiembrie 2015 ca reuniunile comisiei noastre să aibă loc fără documente imprimate. Suntem prima comisie care facem acest lucru? Nu. Se pare că mai sunt uh, alte două comisii care au hotărât să-și desfășoare reuniunile fără documente imprimate. Firește, toate documentele relevante sunt, rele- sunt existente în format electronic, așa cum se întâmpla și până acum. Cred că e o decizie foarte bună. pentru că în felul acesta facem economie la hârtia care altfel uh, s-ar fi aruncat. Este prima reuniune, așa în calitate de comisie, fără documente imprimate. Vă mulțumesc foarte mult uh, coordonatorilor că ați luat această hotărâre. Cred că e foarte bine. Și cred că suntem cumva așa pionier la Parlamentul European. Punctul numărul 3, aprobarea următoarelor uh, procese verbale, 90 noiembrie 2015. Dacă nu sunt alte comentarii, considerăm că s-a aprobat procesul verbal. Nu văd comentarii. Stimați colegi, punctul 4 din ordinea de zi este o reuniune cu președinția Consiliului Uniunii Europene cu domnul Hank Camp, ministru afacerilor economice. Uh, vă salut și vă urez bun venit, domnule prim-ministru. Mă bucur că suntem împreună în reuniunea Comisiei ITRE. Dumneavoastră vă ocupați de aproape tot ceea ce este de competența Comisiei noastre poate cu excepția chestiunilor de climă, pentru că noi, noi ne ocupăm și de chestiuni de climă, dar altfel IMM-uri, politică spațială, industrie, inovații, industria um, energetică, telecomunicații și alte lucruri intră în mandatul dumneavoastră. Vizita noastră este extrem de importantă, pentru că am vrea să știm și să aflăm de la dumneavoastră care sunt prioritățile președinției olandeze pe marginea tuturor acestor chestiuni. Următoarea reuniune va fi tot cu un reprezentant al președinției dumneavoastră, cu secretarul de stat, domnul Sander Decker, pentru învățământ, cultură și știință și cercetare. Poate nu vom atinge aceste chestiuni pentru că vor fi discutată în următoarea oră a reuniunii noastre. Iar acum, domnule ministru, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte și să faceți prezentarea. Mulțumesc, domnule Buzec, vă mulțumesc domnilor eurodeputați Vă mulțumesc pentru șansa de a avea această întâlnire cu dumneavoastră și de a putea să vă prezint programul președinției uh, olandeze pentru următoarele șase luni. Voi face o scurtă introducere, dar uh, sunt aici ca să vă ascult pe dumneavoastră, să ascult ce este important pe dumneavoastră și să vedem cum putem beneficia de informațiile pe care mi le veți prezenta în această după amiază. Uh, ultima noastră președinție a fost în 2004. Și atunci eram ministru, ministru apărării, dar atunci s-au schimbat foarte multe lucruri. Pot să vorbesc din experiență că în momentul acela Parlamentul European nu avea un rol atât de important, dar acum are rol important și guvernul Olandei și-a dat seama că e nevoie de o relație constructivă cu Parlamentul European pentru ca președinția să aibă succes puteți fi sigur că îmi voi da silința ca să avem o relație constructivă cu Parlamentul. Pentru reuniunea de astăzi cu Comisia ITRE mă voi concentra pe provocările care ne așteaptă în domeniul energiei, competitivității și telecomunicațiilor. Apoi domnul Sander Decker se va ocupa de cercetare. Înainte de a intra în detalii, poate că e mai bine să fac câteva observații generale privind principiile care vor ghida președinția noastră în primele șase luni ale anului 2016. În primul rând, ne vom concentra pe chestiunile principale. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe intervențiile care au cea mai multă plus valoare. Sunt de acord cu Jean-Claude Juncker când spunea că mare la, pentru lucrurile mari și mic pentru lucrurile mici. În al doilea rând, Uniunea trebuie să se conecteze la cetățeni. Vrem să ne concentrăm pe transparența și vizibilitatea afacerilor europene către cetățenii europeni. Trebuie să ne gândăm la nevoile cetățenilor, organizațiilor de afaceri și altor organizații. Și în al treilea rând, inovația care duce la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și avem, în primul rând, nevoie de creșterea productivității, pentru care avem nevoie de inovații. Ce înseamnă aceste principii generale și aceste trei principii pentru domeniul energiei, competitivității și telecomunicațiilor și ce înseamnă pentru comisia dumneavoastră? Noi vrem ca Uniunea Europeană să fie mai competitivă într-o lume globală și să ne concentrăm pe acele domenii unde intervenția noastră aduce cea mai mare plus valoare pentru cetățeni, pentru organizațiile de afaceri, pentru societățile comerciale. Deci piața digitală unică, întărirea pieței interne și întărirea Uniunii energetice. Și de asemenea trebuie să sporim potențialul pentru inovație Asta înseamnă, e nevoie de cooperare regională, de regulamente mai bune și mai eficiente atât la nivel național și european, cât și cu, e nevoie de respectarea lor. Vă mă voi referi în primul rând la energie. Olanda va continua să activeze în domeniul Uniunii Energie uh, Acordul care a fost uh, realizat la Paris la COP29 arată cât de importantă este Uniunea Energetică în domeniul politicii climei. Credem că o piață energetică unică, bine conectată și funcțională este esențială pentru diversificarea, garantarea securității furnizării, pentru durabilitate și pentru prețuri competitive. Uniunea energetică se referă și la solidaritate și la încredere se referă și la îmbunătățirea eficienței energetice. Așa că salutăm adoptarea raportului Parlamentului European privind Uniunea Energetică, care ne uh, aduce niște orientări importante generale. Uniunea energetică este acum în al doilea an. Anul trecut Comisia a prezentat un pachet de vară. Anul acesta vor veni multe alte concret, propuneri concrete iar eforturile președinției noastre vor fi devotate continuării acestei activități și, și pentru a încerca să găsim o poziție a Consiliului. Și, de asemenea, dorim ca poziția noastră să fie în continuare solidă și puternică. Eficiența energetică uh, ne pune în față foarte multe activități pentru a atinge țintele de eficiență energetică pentru 2020. De aceea, revizuirea cadrului energetic pentru etichetarea energetică are un rol foarte important. Consiliul a abordat o abordare generală și salutăm uh, numirea domnului Tamburano ca raportor al Parlamentului European. Am avut o întâlnire cu domnia sa și așteptăm să începem negocierile cu Parlamentul European cât mai curând cu putință. Mai mult decât atât, Comisia va adopta în februarie un pachet care conține două propuneri legislative privind uh, siguranța furnizării de gaze și acordurile interguvernamentale pentru a întări cooperarea dintre statele membre și pentru a ne asigura că statele membre se pot baza pe unele pe altele naționale în cazul unor crize energetice și pentru a îmbunătăți transparența și siguranța uh, furnizării. Uh, asigurarea mm, furnizării de energie este un lucru foarte important pentru noi și printre altele vorbim de o mai mare diversificare a furnizorilor și a rutelor, o utilizare sporită a resurselor naționale indigene, mai ales sursele regenerabile, noi infrastructuri, interconectări îmbunătățite, mai ales în partea de sud a Europei, sporirea eficienței energetice, a economiilor de energie și, de asemenea, o diplomație coerentă în domeniul energiei. Președinția noastră va, se va ocupa de aceste două proiecte legislative despre care am vorbit. Îmbunătățirea Uniunii Energetice nu se referă doar la o mai bună legislație și la o bună cooperare. Vom acorda foarte multă atenție priorităților unei piețe energetice interne care să funcționeze bine și nevoie de cooperare regională. În timpul următoarei președinții, cea a Slovaciei în a doua jumătate a anului 2016, Comisia va publica o propunere pentru o nouă înfățișare a pieței pentru electricitate. Vom încerca să susținem uh, propunerea pregătind temeiurile acestei propuneri și împreună cu Slovacia Vom coopera și cu Malta, președinția care va urma după Slovacia, pentru a forma un bun trio al președințiilor în acest un an și jumătate. În această după-amiază voi primi o declarație uh, în numele a 20 de europarlamentari privind cooperarea regională. Este vorba de mările din nordul Europei ca o sursă foarte importantă de putere în nord-vestul Europei. Este un subiect important al președinției noastre și va fi discutat în această după-amiază și uh, vom, îl voi susține acest proiect. Asta este partea energetică a prezentării noastre. Al doilea articol în această după-amiază este competitivitatea. E nevoie de o piață mai integrată. Competitivitatea și inovația sunt cele mai importante elemente ale agendei europene pentru creștere și locuri de muncă. Avem nevoie de locuri de muncă, deci competitivitatea și inovația sunt foarte importante. Pentru firmele europene care trebuie să concureze la nivel global, trebuie să funcționeze în cele mai bune condiții, iar criza recentă în domeniul siderurgiei și industriei chimice arată că întotdeauna nu se concurează pe un picior de egalitate. Pentru a face față provocărilor din domeniul competitivității, Comisia Europeană uh, consideră că, de fapt, competitivitatea este elementul cel mai important al tuturor politicilor. Ne vom asigura că pentru firmele europene și pentru IMM-uri se va atinge acest nivel dorim ca agenda aceasta în acest domeniu, care sunt extrem de importante pentru competitivitate și pentru uh, piața energetică, piața digitală, ca și o mai bună reglementare, vor fi subiectele care vor fi discutate în timpul consiliilor de competitivitate din februarie și mai, ca și în timpul reunirilor informale ale miniștrilor care vor avea loc la sfârșitul lunii ianuarie ianuarie. Știu că vă interesează și pe dumneavoastră aceste reuniuni pe care le vom uh, organiza în următoarea jumătate de an și vom facilita prezența dumneavoastră acolo ca să puteți uh, folosi informațiile pentru activitatea noastră la Parlament. Știm foarte bine că numai rezultatele contează și aducerea în prim plan a competitivității ar trebui să dea uh, rezultate. În februarie va avea loc o conferință pe tema energiei ca urmare a Consiliului de Competitivitate din noiembrie de anul trecut. Este importantă și pentru siderurgie și va fi un test din acest punct de vedere. să vă mai spun ce, la ce ne gândim să realizăm în timpul președinției noastre în patru domenii legate de competitivitate. IMM-urile, o mai bună reglementare, zona, uh, zona spațială și piața digitală și telecomunicațiilor. Uh, IMM-urile este important uh, să le acordăm foarte multă atenție pentru că IMM-urile sunt extrem de importanță promovarea unor condiții cadru mai bune pentru IMM-uri reprezintă o parte integrată a priorităților președinției noastre în contextul strategiei pentru piața unică și a strategiei pentru piața digitală unică sunt câteva inițiative care se referă la IMM-uri și vom continua să avem în vedere nevoile IMM-urilor respectând principiul subsidiarității. Ne interesează în primul rând accesul la finanțare, facilitarea accesului la piețe, o mai bună reglementare și de asemenea formarea profesională și calificările. O mai bună reglementare, vom merge înainte cu agenda aceasta discutând lucrurile la Consiliul Competitivității din mai, ne vom concentra pe explorarea posibilităților de a folosi metode cantitative pentru a monitoriza rezultatele pentru refit Uh, și pentru țintele care au fost uh, stabilite. De asemenea, uh, ne gândim și la noi reglementări care să creeze posibilitatea de a fi folosite mai bine în viitor și folosirea evaluărilor de impact pentru a întări această idee de a aduce competitivitatea în prim plan. Avem nevoie de rezultate și iar evaluările se referă la rezultate. Apoi, în domeniul spațial. Domeniul spațial este o prioritate în ce privește competitivitatea pentru că preluarea datelor spațiale și utilizarea lor optimă este de mare importanță. Vom înainta un document al prezenției cu câteva cazuri și cele mai bune practici ca să vedem cum stăm în acest domeniu și care sunt constrângerile. Rezultatul discuțiilor pot să fie punctul de pornire pentru o strategie spațială a Uniunii Europeană. Vom discuta relațiile cu ESA și dorim să contribuim la această strategie și am vrea să îmbunătățim relațiile cu ESA. Aceste chestiuni vor fi discutate în timpul Consiliului de Competitivitate din mai. Și ultimul punct se referă la piața digitală unică, inclusiv telecomunicațiilor știu că nu trebuie să conving pe dumneavoastră cât de importante sunt să avem o piață unică digitală funcțională pentru a folosi pe deplin potențialul economiei digitale europene. Uh, am luat notă de raportul noastră comun pe această temă și mă bucur că ați tratat această chestiune într-o manieră integrată, ITRE și IMCO. Uh, sunt de acord cu uh, ambițiile Parlamentului și așteptăm să cooperăm din acest punct de vedere. Strategia va fi discutată la mm, Consiliul de Competitivitate și la Consiliul de Telecomunicații din mai. Vom discuta dimineață pentru telecomunicații și după amiață competitivitatea, iar tema va fi agenda digitală. Cred că este extrem de important ca piața digitală unică să contribuie la îmbunătățirea digitalizării în domeniul industrial și al firmelor. La ora actuală, mai puțin de 2% din IMM-uri folosesc o tehnologie digitală uh, avansată. Digitalizarea este extrem de importantă în industrie, mai ales pentru IMM-uri. Și acum discutând despre telecomunicații, fără conectivitate, uh, fără conectivitate nu există piață unică digitală în care cetățenii, firmele și statele să poată comunica, să poată face schimburi comerciale și interacționa. Pentru a investi în conectivitate, firmele au nevoie de condiții și de stimulente corecte și vrem să ne ocupăm și de acest lucru. Reforma cadrului de reglementare este deci extrem de importantă iar propunerea Comisiei uh, urmează să apară la sfârșitul președinției noastre, însă vom încerca să pregătim uh, baza pentru această propunere și să începem negocierile cât mai repede cu putință împreună și vom coopera cu Slovacia. Președinția va începe la, de asemenea negocierile privind uh, baza de 700 de megahertz. Uh, care este extrem de importantă pentru banda largă mobilă și sperăm să facem progrese rapide în acest punct, din acest punct de vedere. O altă chestiune importantă este cea a platformelor digitale. Vom avea niște discuții care vor ține cont atât de provocări cât și de șansele pe care le avem. Știm ce se întâmplă din acest punct de vedere, mai ales în Statele Unite cu aceste platforme și credem că Platformele sunt importante nu numai pentru cetățenii noștri, ci pot fi importante și pentru industria noastră, pentru firmele noastre. Stimați europarlamentari, acestea sunt intențiile și prioritățile mele pentru președinția olandeză în domeniul energiei, competitivității și telecomunicațiilor puteți fi sigur că uh, ne vom da toată silința să organizăm o președinție profesională și eficientă, să fim un partener demn de încredere care susține Uniunea Europeană și care face să avanseze piața unică. Activitatea noastră nu se va limita uh, la rolul nostru de președinție în primele șase luni, ci vom face parte din trio președințiilor cu Slovacia și Malta și ne vom lua toată activitatea în serios. De asemenea, puteți fi sigur că respect rolul Parlamentului European și eu și colaboratorii mei ne dorim o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră. Mă interesează să aud opiniile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-o dați de a vă asculta. Vă mulțumesc în numele președinției olandeze și aștept care sunt părerile dumneavoastră din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule Buzek. Mulțumesc, domnule Camp. prezentare foarte detaliată, completă. Am notat cele spuse despre energie, industrie, spațială și așa mai departe, un portofoliu foarte vast. Tocmai de aceea discuția cu dumneavoastră e foarte importantă din punctul nostru de vedere. Îi rog pe coordonatorii noștri sau pe cei autorizați de către coordonator să ia cuvântul în numele grupurilor politice, să spunem două minute de vorbitor, dacă se poate. Începem cu domnul Elor din partea IPP. În primul rând, mulțumesc că ați venit astăzi aici. Și dori să subliniez încă o dată și nu o fac uh, doar de formă, cât de bine s-a pregătit președinția neerlandeză înainte ca uh, președinția să înceapă efectiv. Deci uh, așteptările sunt corespunzător de mari. <clears throat> M-aș uh, orienta pe două aspecte, fără să lăsa senzația că Parlamentul se concentrează în special pe buget și pe programe de cheltuieli. Um, Văzând însă punctele forte pe care le-ați menționat, prioritățile, agenda digitală, de exemplu, infrastructura uh, corespunzătoare în Europa sau industria spațială și aplicații conexe, iată și întrebarea mea. Revizuirea cadrului financiar multianual, tocmai aceste programe au fost cele care au primit mai puțin bani în ultimii ani. Connecting Europe uh, e desfigurată de reducere, aș putea spune. Extinderea internetului de mare viteză, programul a suferit uh, tăieri de peste 50%. la fel în domeniul aviației, la aeronauticii, la Caesar de asemenea. A fost necesar să uh, existe reduceri la buget. Da, sunt conștient, nu suntem uh, exagerați, dar prioritățile cred că au fost uh, diferite pentru că au suferit uh, tocmai noile tehnologii, extinderea, îmbunătățirea, Ce ne puteți spune despre președinția dumneavoastră? Veți pune accentul pe aceste programe? Există un uh, protocol care spune că dorim să mm, găsim din nou fonduri pentru Connecting Europe. Mă gândesc în special la programele de infrastructură. <clears throat> Ce ne puteți spune? Vom vedea îmbunătățiri aici sau să rămâne la poziția actuală? Mulțumesc. De partea SND, doamna Van Brent. Mulțumesc. Domnule ministru, aici sunt și mă bucur să pot vorbi în limba noastră maternă. M-aș referi la două aspecte. O întrebare generală legată și de cele spuse de antevorbitor. Președinția neerlandeză a prezentat o serie de priorități, dar și o serie de termeni cheie. Așa ați spus-o și dumneavoastră, a servi, a simplifica și a reduce cheltuieli, ceea ce nu mă miră. Înțeleg foarte bine că doriți să simplificați lucrurile și să economisiți, dar am și câteva întrebări, desigur. E vorba de concurență, de competitivitate, de creștere, de locuri de muncă. Sigur că noi, grupul nostru, vă susține aici. Totuși, e important ca la nivelul Uniunii și în statele membre să investim. Nu putem atinge niciodată aceste obiective fără a, să investim. Aceste lucruri merg mână în mână. Trebuie să facem legătura dintre simplificare și investiții. Iar despre energie și climă ați arătat, cred că putem fi mândri de poziția noastră, putem fi mândri de comisie care a lucrat foarte bine la Paris, avem un uh, acord foarte bun pe care îl putem uh, aprecia cum se cuvine Trebuie să subliniem că deși obiectivul stabilit este de uh, creștere mai mică de 2 grade Celsius, noi, Uniunea Europeană, putem rămâne sub 1,5 grade. Eu cred că obiectivele propuse nu sunt suficient de curajoase. Uniunea Europeană ar trebui să facă lucru mai mult în acest sens. Încă un lucru care mă afectează, ați spus-o și dumneavoastră, e vorba de cooperarea regională, care e foarte importantă. Uh, Vom mai avea și mai târziu o întâlnire în acest sens, dar am și o întrebare concretă. Ce planuri aveți pentru extinderea uh, parcurilor energetice din Marea Nordului, parcurilor eoliene. Mi se pare important ca președinția neerlandeză să-și continue acest rol de pionier. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Nieuwenhuizen și eu mă bucur de această posibilitate de a vorbi în următoarele șase luni neerlandeză. O primă întrebare despre industria spațială. Ați spus că există probleme în cooperarea cu ESA și că doriți să soluționați aceste probleme. Ne puteți spune mai multe în acest sens? Ce doriți să faceți? Ce puteți să faceți? Ne-ați mai spus că uh, pe legiferarea trebuie să fie future-proof, să dăinuie, să fie bună pentru mulți ani de acum încolo. Poate putem vorbi și de space-proof, poate trebuie să avem o orientare mai mult către spațiu. Mă gândesc, de exemplu, la utilizarea datelor din satelit. Ce legi avem în acest sens? Uh, Cred că viitoarea legislație în general trebuie să țină cont de aceste aspecte noi. Și încă un lucru care apare în documente ca prioritate a președinției, inovație și cercetare și uh, tehnologia cuantică. Dumneavoastră știți, desigur, mai bine decât oricine altcineva, că olandezii sunt celebri pentru consumul de marihuana, dar există și majorana, un element legat de industria cuantică. Ce ne puteți spune în acest sens? Cum arată obligațiile pe termen lung? De fapt, mă gândesc la întreaga agenda europeană, dar mă opresc aici. Mulțumesc! Sper că am pronunțat mai bine În numele domnului Van Huysen urmează domnul Henkel. Să vorbim mult de competitivitate, deci sigur toată lumea vorbește mult despre aceasta. Uh, mi-aduc aminte că președintele, că președinția a publicat în urmă cu câțiva ani o listă de elemente, acum vreo 4 sau 5 ani, vreo 60 sau 70 de puncte care, pe care guvernul le dorea modificate pentru a simplifica birocrația în Europa. Aș dori să știu ce s-a întâmplat cu acea listă și, în al doilea rând, dacă președinția dumneavoastră se mai concentrează pe acea listă. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea verzilor, domnul Claude Thomas. Mulțumesc! prima întrebare despre Marea Nordului, am coordonat acest document pe care vi-l voi da mai târziu și aș dori să-mi spuneți dacă, fără a intra în detaliu, ați putea spune dacă ați început să discutați cu colegi din alte țări, din zona Mării Nordului, care credeți că sunt elementele cheie? Numiți-ne câteva pentru un uh, avânt politic, pentru că avem un potențial fantastic acolo de a folosi energia eoliană din Marea Nordului. Putem uh, folosi diferitele piețe, utilizând mai multe cabluri între piețe. Ne puteți spune care sunt problemele? Și mai am o a doua întrebare despre proiectul Nord Stream. Știți că compania Shell este unul din promotorii acestui proiect și în Parlament, dacă am ajunge, da, dacă am supune la vot, probabil că 80-85% dintre parlamentari ar spune că dacă nu se ajunge la un acord nou între Ucraina și Rusia cu privire la tranzit, ar considera că nu e un proiect prea bun din perspectivă geopolitică, nu e un proiect prea bun pentru sud-estul Europei și așa mai departe. Aș dori să știu dacă guvernul țării dumneavoastră, și știu că nu e o întrebare prea simplă, știu că țările de jos au rezerve în scădere și s-ar putea să aveți nevoie de furnizare externă și dori să știu cum credeți dumneavoastră că îmi putea găsi un compromis. De multe ori există tensiune în această discuție și noi avem nevoie de solidaritate aici. Mulțumesc. Mulțumesc, președintele, în numele GUE, domnul Sinichiotis. Vă rog. Mulțumesc. Bun venit domnului Camp, mă bucur că ați venit și salutăm și programul președinției. Printre priorități am văzut și crearea de locuri de muncă, creștere durabilă și promovarea cercetării și inovării, susținerea IMM-urilor. E foarte important să fie promovate măsuri care uh, aduc un plus și în realitate. Să combatem șomajul în rândul tinerilor în special și să promovăm creșterea. Dar acestea sunt obiective care au fost anunțate și de alte președinții și nu s-a ajuns la niciun rezultat. Și astăzi avem mai degrabă o politică neoliberală toate pe unde ne uităm. Ce credeți că e diferit la președinția noastră și ce veți face pentru a atinge cu adevărat obiectivele acestea? Iar cât privește Uniunea Energetică, pentru că e adesea numită ca prioritate, ați spus-o și în introducere, am adoptat ceva în Parlament în noiembrie în acest sens. Am spus că energia e un bun public, și că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a atinge obiectivele și că anumite obiective trebuie promovate pentru a discuta și problema sărăciei energetice. Însă dumneavoastră mai subliniați și legăturile strategice, promovarea infrastructurii în interesul cetățenilor și în, uh, într-o conectare a regiunilor. Ne puteți spune uh, cum doriți dumneavoastră să atingeți aceste, aceste obiective? Și un ultim punct. În raportul Parlamentului la care m-am referit se spune cât de important este să exploatăm zăcămintele din Mediterana, în special din estul Mediteranei. Astăzi, vicepreședintele Comisiei responsabil uh, și cu Uniunea Energetică este în Cipru și am văzut că s-a notat acolo cât de importante sunt acele uh, surse energetice și aș dori să știu ce planuri are președinția în acest sens. Mulțumesc. Doamna Barbara Kappel, INF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Ne-ați spus uh, că vor fi uh, teme importante, cele pe care le veți urmări, inovație, creștere, locuri de muncă. Sunt uh, teme, trei teme principale. Energie, competitivitate, telecomunicație, piața unică digitală. Da, ați uh, atins subiecte care ne interesează foarte mult aici. În domeniul uh, energiei, ați spus transpunerea Uniunii Energetice, sunt subiecte care vin încă din pachetul de vară, designul pieței energetice, da, etichetarea. <clears throat> Există o serie de rapoarte importante care sunt eh, pe cale să fie discutate și e bine să fie discutate. Și în domeniul eh, pieței unice am avut un raport de curând, importantă transpunere, ați spus-o și dumneavoastră, e vorba de platforme digitale, eh, sistemele cloud din Europa, și revizuirea cadrului telecom de asemenea. O armonizare domeniul distribuirii de frecvențe. Provocări mari, importante pentru Europa și ajung la al treilea punct pe care l-ați menționat, competitivitatea. Și spuneți că competitivitatea e importantă, mi se pare și mie important, dar asta au mai spus-o și alte președinții. Și dumneavoastră ați spus că Europa se confruntă cu o criza oțelului și în domeniul chimic la fel și atunci întrebarea mea, ce veți face concret pentru îmbunătățirea competitivității, pentru a îmbunătăți competitivitatea și ce măsuri aveți prevăzute pentru IMM-uri? Mulțumesc! Mulțumesc! Iată o primă rundă de discuții. Domnule Camp, v-aș da cuvântul pentru răspunsuri. Vă rog. Da, voi vorbi în engleză și în neerlandeză, dacă tot am ocazia. Așadar, pe rând, domnul Ele din partea PPE a vorbit de revizuirea cadrului financiar multianual. V-am ascultat cu atenție și cred că aveți dreptate când spuneți că investițiile sunt importante. Au mai spus și alții că e o problemă că nu investim destul în Europa. Dacă ne comparăm cu Statele Unite ale Americii, trebuie să vedem care sunt diferențele. Noi susținem acest plan al domnului Juncker. Revizuirea planului financiar multianual, și o știți mai bine decât mine, face parte din într-un plan de perioada celor șapte ani. E important să analizăm situația actuală și dacă sunt relevante schimbări în acest moment. Vom vedea care vor fi rezultatele. Știți mai bine decât mine că comisia e cea care trebuie să vină cu propuneri dar e un uh, subiect important și îl vom trata cu atenție. Doamna Van Brentz a spus că sunt diferențe mari în uh, investiții, diferențe între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Repet, e o diferență importantă. Dacă nu investim, creșterea noastră economică va avea de suferit și viitorul nostru economic va avea de suferit. De aceea e important să tratăm cu mare atenție investițiile. Comisia a arătat acest lucru, a arătat că înțelege acest lucru, avem planul domnului Juncker pe care îl susțin și Parlamentul a vorbit în aceiași termeni. Știu că ați vorbit de simplificare, că nu v-a prea plăcut, dar vă pot liniști. E important în președinția noastră să Uh, fim mai simpli. Nu e vorba decât de preștenția noastră. Dorim să fim constructivi și eficienți. Ne refeream așadar la noi înșine, ceea ce privește Uniunea Europeană. Suntem de acord că investițiile sunt importante. Doamna Van prent, a mai vorbit și de obiectivele legate de schimbările climatice, obiective pe care le-am pe care le-am convenit, spunea dânsa că n-ar fi suficiente și că avem nevoie de obiective mai curajoase. Cred că acest subiect e important și pentru Comisia Europeană, care pregătește propunere în acest sens, dar eu cred că e important ca și obiectivele care există deja și care presupun un efort din partea statelor să fie transpuse. Să fie acestea transpuse în primul rând și asta e valabil atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Un alt subiect important, situația Mării Nordului și o mai bună utilizare a resurselor energetice de acolo. Apoi mâine voi avea ocazia să vorbesc cu unii dintre dumneavoastră despre mai multe aspecte în acest sens și sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Doamna Van Nieuwenhuizen vorbea de industria spațială și de tot ceea ce se întâmplă în acest sens. Ca și dumneavoastră și eu sunt de părere că informațiile pe care le putem colecta din spațiu pentru Pământ sunt foarte importante din punct de vedere economic și trebuie să recunoaștem acest lucru. Doamna van Nieuwenhuizen mai spunea că legislația trebuie să fie pregătită pentru viitor. Și ați mai spus dumneavoastră să fie și space-proof. Da, e foarte important și uh, am, mi-am notat acest lucru. Ați vorbit de uh, tehnologia cuantică în care lucrează mai multe țări europene. Există companii mari în Austria, în Germania, Regatul Unit și în țările de jos. Avem lucrări importante în acest sens și cred că e important ca Europa să se concentreze pe acest subiect. În mai vom avea un Consiliu de Competitivitate când vom discuta și acest subiect și vom avea un schimb de păreri, vom atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă în acest moment, ce avem și ce încotro dorim să ajungem. M-ați întrebat, apoi un alt vorbitor m-a întrebat despre acea listă de simplificări prezentată acum câțiva ani și ce s-a întâmplat cu acea listă. Nu pot să vă spun ce s-a întâmplat cu acea listă. Ce pot să vă spun este că partea esențială fusese să ne concentrăm pe lucrurile mari și să tratăm mai simplu lucrurile mai mici. Este ideea comisiei a domnului Juncker și cred că ceea ce s-a întâmplat întâmplat cu acea listă e tocmai această politică big on big and small on small. Eu cred că a fost o listă care a adus rezultate pozitive. Apoi domnul Turmes nu știu uh, în ce limbă se pronunță numele dumneavoastră. Ați vorbit și dumneavoastră de Marea Nordului și de șansele uh, exploatării potențialului de acolo, de potențial nu doar pentru gaz și petrol, ci în special pentru energie eoliană, dar și multe alte provocări, industria spațială, planificarea spațială, conexiunile cu rețelele de pe uscat, o serie de probleme de rezolvat și mentenanța a ceea ce uh, construim acolo ca să putem coopera mai bine decât până acum. Și ar putea fi un bun exemplu pentru cooperarea în Europa. Sunt, uh, sunt mai multe posibilități. Este doar unul din exemple, uh, vom acorda atenție acestor exemple și avem, desigur, întotdeauna în vedere cooperarea regională. Ați vorbit și de inițiativa Nord Stream, așa cum ați arătat. Nord Stream 2 cu dublarea conexiunii nu e o inițiativă a Comisiei Europene. E o inițiativă privată, un proiect privat. Deci deciziile se iau uh, la nivel privat. Ei sunt responsabili pentru investiții. Consiliul Uniunii Europene a subliniat recent că e important să se respecte al treilea pachet energetic al Uniunii și orice alte documente de legislație uh, aplicabile și cu obiectivele Uniunii Energetice. Cred că e un punct important al uh, Consiliului care a arătat clar companiilor implicate care este cadrul și vom vedea care vor fi rezultatele în următoarea perioadă. Apoi domnul Sicliotis a vorbit de IMM-uri. Am fost la Atena în urmă cu câteva luni și am vorbit cu IMM-urile de acolo despre posibilitățile din Grecia posibilitățile pentru Uniunea Europeană de a le susține. Și au zis că se simt susținute de guvernul uh, elen. Dumneavoastră ați vorbit însă nu doar de situația din Grecia, ci de întreaga Uniune. Știm cu toții că atunci când vorbim despre companii, despre partea de afaceri, cel mai importante sunt IMM-urile. IMM-urile sunt coloana vertebrală a industriei noastre, a economiei noastre, ceea ce înseamnă că există domenii specifice când vorbim de IMM-uri, în special acele care sunt la, la început, care sunt importante pentru președinția neerlandeză. Vorbim de accesul la finanțare, apoi facilitarea accesului la piețe, în al treilea rând o mai bună reglementare, în special pentru companii mici. Regulamentul trebuie să fie clar, punctual, dar să nu pierdem din vedere formarea și competențele. Președinția noastră va încuraja această rețea a ambasadorilor IMM-urilor și sperăm că vor reuși să contribuie la a, ajutorarea IMM-urilor în atingerea succesului. Dacă vrem să avem creștere și locuri de muncă pe viitor, depindem de IMM-uri. Și dacă ajutăm IMM-urile, e de fapt în interesul nostru să o facem. Și apoi doamna Capel a vorbit și ea despre Uniunea Energetică și despre importanța cadrului telecom, ce se va schimba în acest sens. Am ascultat uh, cu atenție și sunt de acord cu cele spuse de dânsa cu privire la Uniunea Energetică. Cât privește cadrul Telecom, propunerile Comisiei vor veni spre sfârșitul președinției noastre, dar vom încerca să pregătim terenul pentru acele propuneri și vom discuta asta în cadrul uh, întâlnirilor repetate pe care le vom avea în uh, sub președinția noastră. Însă e un subiect important. E important să vorbim de dezvoltarea noastră digitală. Cadrul telecom e foarte important pentru economia noastră și mulțumesc doamnei Capăl pentru punctele menționate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsurile și comentariile dumneavoastră și acum vom trece la intervențiile de un minut șase colegi doresc să intervină, după cum puteți observa, ne presează timpul, așadar nu este posibil să luați cuvântul pe o perioadă mai lungă de timp. Domnul Gerbranti. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru Camp, pentru uh, observațiile preliminare și pentru primele răspunsuri. V-ați început uh, introducerea citându-l pe domnul Juncker, Um, spunând că ar trebui să acordați mare atenție lucrurilor importante și să le tratați mai simplu pe cele mai mărunte. Într-adevăr, uh, așa este. Așadar, prima mea întrebare ar fi ce va face președinția olandeză astfel încât uh, Uniunea Europeană să creeze o Uniune energetică puternică. Un element cheie al unei Uniuni energetice puternice este guvernanța și mi-e teamă că Uh, dacă lăsăm la nivelul uh, statelor membre uh, acest domeniu, atunci dependența de Rusia și petrolul și gazul din Orientul Mijlociu va continua. Așadar, cu cât vom avea mai rapid o uniune energetică puternică, cu atât va fi mai bine. Dacă este să privim concluziile Consiliului însă, ele nu sunt foarte ambițioase în acest domeniu. De exemplu, planurile naționale privind uh, clima și energia vor începe abia mult mai târziu, în 2021. Așadar, președinția olandeză dorește să accelereze acest proces, solicitând eventual abia prin 2017-2018 uh, niște proiecte de planuri în acest domeniu? Mulțumesc, domnule ministru. Mi se pare foarte frumos tot ce a spus, dar sunteți ministru al economiei, deci vă pricepeți la economie. Investițiile scad, întreprinderile și mai ales IMM-urile au din ce în ce mai puține investiții din partea bancul, bancilor. Asta e realitatea. Vreau să vă pun o întrebare. Cum să finanțăm aceste proiecte energetice cum să finanțăm Uniunea Energetică, cum să finanțăm susținerea IMM-urilor, cum să finanțăm o politică a spațiului și o politică a tehnologiilor ambițioase. Întrebarea e simplă. Ori schimbați politica Băncii Centrale Europene ca realmente să financeze economia reală prin quantitative easing sau tot ceea ce veți afirma și valoarea adăugată a Europei va fi absolut nulă. Deci această provocare e mâinile dumneavoastră, domnule ministru. Schimbați eh, politica Băncii Centrale Europene și promovați în timpul președinției dumneavoastră o politică diferită a Băncii Centrale Europene. Mulțumesc. Coleg Martin. Mulțumesc, domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Trebuie să mergem repede, dar o să mă refer la un caz de urgență uh, situația siderurgiei europene. Știți foarte bine că astăzi ne confruntăm cu o competență, cu o concurență neloială din partea siderurgiei chineze. Vorbim de competitivitate, dar spuneți-ne spuneți cum să fim competitivi cu un produs care vine dintr-o țară care nu este economie de piață, care nu respectă regulile noastre, care nu respectă tratatele noastre și uh, este, suntem în pericol pentru că este un caz de urgență. Nu mai putem face mare lucru ca să evităm uh, ca întreprinderile siderurgice economice din Europa să se, închidă. Am, să se închidă. Am o întrebare clară. Ce faceți în zilele următoare pentru a remedia această concurență neloială și pentru a pune capăt dumpingului social și a dumpingului prețurilor din partea Chinei? la următorul Consiliu n-am văzut nimic în ordinea de zi privind această situație. Domnul Juncker spunea în decembrie că, de fapt, mingea este în curtea Consiliului, în curtea ministrilor din statele membre, ministrilor industriei. Deci cum uh, o să acționați ca să remediați această situație care este urgentă, cum spun mulți? Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru Cam, vă doresc uh, mult succes uh, în președinția dumneavoastră. Două observații scurte. În februarie ați arătat că va avea loc o conferință cu privire la energie și industria din acest domeniu. Mi se pare un lucru bun și vă rog, tocmai pentru că în avem multe industrii care uh, consumă multă energie, siderurgică și altele, ei bine, vă rog să țineți cont în acest context și la dezbateri și propunerile care au fost făcute cu privire la revizuirea certificatelor uh, de emisii, în domeniul uh, acesta al energiilor și al industriilor energetice intense. Uh, aceste propuneri ar trebui luate în considerare. În al doilea rând, uh, ați spus că IMM-urile sunt importante și că doriți să le sprijiniți în mod corespunzător. Aici, la Parlamentul European, anul trecut, s-a uh, realizat uh, un raport care s-a bucurat de sprijin intens cu privire la companiile și firmele de familie. Aș vrea să țineți cont și de acestea în dezbaterile dumneavoastră și aș vrea să știu dacă și acestea se vor bucura de o poziție specială în uh, dezbaterile dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Calas. Mulțumesc. Domnule ministru, ați subliniat în mod repetat că revizuirea cadrului Telecom este una dintre prioritățile președinției olandeze. Însă, cu toate acestea, știm că Consiliul nu este de aceeași părere și uh, majoritatea statelor membre sprijină status quo-ul. De aceea vă întreb cum vă gândiți să convingeți Consiliul și statele membre să uh, treacă la această revizuire a cadrului Telecom. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Toyer vicepreședinta noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adresez două întrebări domnului ministru. Prima întrebare se referă la digitalizarea industriei. Industria produce tot mai multe uh, bunuri, dar și oferă și tot mai multe servicii. Ce programe există pentru a promova acest proces? un proces care se cheamă Industrie 4.0. Pentru că există evoluții la nivel național, însă Europa nu tratează aceste programe ca fiind prioritare. Și apoi, în ceea ce privește telecomunicațiile, ați spus că veți înainta propuneri în acest domeniu. Nu știm despre ce este vorba încă, însă Doresc să atrag atenția asupra unui lucru. În ceea ce privește piața telecomunicațiilor, am adoptat anumite texte la Parlament. Am ajuns la o convenție cu uh, Consiliul și aceasta ar putea fi o condiție preliminară pentru o piață unică digitală. Ceea ce s-a specificat acolo trebuie și implementat tot ceea ce se referă la telecomunicații, roamingul și alte aspecte pentru că altfel nu poate avea loc o digitalizare eficientă a Europei. Președintele, mulțumesc, domnul Cofer. Mulțumesc, domnule ministru, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Cred că vorbim uh, de cele mai multe ori despre lucrurile care ne lipsesc cel mai adesea. Iar dumneavoastră, cel mai mult ați discutat și ați menționat competitivitatea. Cred că de 30-40 de ori dar nu ați vorbit deloc despre sustenabilitate, care, conform deciziilor acestui Parlament, este al doilea domeniu ca importanță conform Parlamentului acestuia, cel puțin în contextul dezvoltării economice și industriale. Asta înseamnă că dumneavoastră considerați că sustenabilitatea a fost suficient abordată până acum și ne-am preocupat suficient de ea? Pentru că noi, la Parlament, considerăm că sustenabilitatea, durabilitatea, ajută la uh, punerea bazelor competitivității viitoare. De aceea nu dorim să vă uh, concentrați numai asupra industriilor uh, care consumă multă energie, ci și asupra acelora care sunt eficiente din punct de vedere energetic. Uh, Președintele întrerupe oratorul care dorește să mai spună o propoziție. Mă interesează, domnule ministru, să ne oferiți o explicație referitoare la modul în care considerați că uh, oferirea statutului de economie de piață Chinei ar putea să susțină competitivitatea. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnule ministru, vă invit să răspundeți la întrebările adresate de deputați. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă refer la ceea ce a spus domnul Gerbrandi pentru început. Domnul Gerbrandi s-a referit la guvernanță în contextul Uniunii Energetice și consideră că Consiliul nu are obiective ambițioase pentru Uniunea Energetică. Eu, personal, am senzația însă că Consiliul a stabilit obiective ambițioase în ceea ce privește Uniunea Energetică. Statele membre știu foarte bine care este importanța Uniunii Energetice pentru Europa și pentru uh, nivelul de viață ridicat în Uniunea Europeană, precum și pentru uh, atingerea obiectivelor climatice. Dacă Uniunea Energetică este considerată importantă, atunci guvernanța acesteia este considerată la fel de importantă. În acest context, am constatat că că Consiliul este câte poate de deschis la propuneri și uh, guvernanța este tratată de asemenea ca fiind un lucru prioritar și important. Propunerile pe care le vom înainta în acest sens, pe acestea le vom uh, trata în mod activ, astfel încât să avem în final rezultate bune. Consiliul a tras deja concluzii care au oferit uh, o linie orientativă comisiei, iar pornind de la aceasta, comisia va uh, veni cu propuneri și după ce le vom fi uh, construit, ei bine, vom putea să începem și cu implementarea lor. De asemenea, s-a spus că uh, pot exista multe propuneri frumoase, însă este foarte important să existe și finanțarea corespunzătoare pentru Uniunea Energetică, pentru spațiu, pentru IMM-uri. Ei bine, cred că în Europa avem mijloace financiare bune. Sigur, mijloacele financiare sunt limitate pentru că ele sunt uh, suportate de companiile și de cetățenii noștri. De acolo provin ele. Însă, avem uh, mijloace financiare suficiente și este sarcina politicii să se ocupe de acest lucru. Iar dacă politica uh, dorește ca anumite obiective să fie atinse, atunci este misiunea noastră ca ceea ce avem să fie utilizat în mod optim. Iar pentru IMM-uri, pentru industria spațială și pentru Uniunea Energetică există multe proiecte și pentru acestea există și finanțare. Finanțarea însă trebuie utilizată în mod optim. Domnul Martin, ca și domnul Bütikofer, a menționat relațiile cu China și grijile pe care și le fac în această privință, mai ales în ceea ce privește industria siderurgică din Europa. Ei bine, cred că aceste griji sunt îndreptățite și mă bucur că ați abordat acest punct, pentru că este vorba despre multe locuri de muncă din Europa. Comisia consideră industria siderurgică ca parte a unei industrii care oferă multe locuri de muncă și această industrie siderurgică este tratată cu mare atenție. Așa va fi tratată și pe viitor și de către președinția noastră. Dacă este să privim situația din industria siderurgică și competitivitatea, relația de competiție cu China, e bine, aceasta trebuie să devină un subiect pentru Consiliul Competitivitate din 29 februarie. Această temă va fi abordată cu această ocazie. Doamna Toyer E bine, dânsa a vorbit despre importanța industriilor 4.0, Smart Industries. Așa numim noi acest tip de industrie în Olanda. Este vorba despre faptul că industria trebuie să se digitalizeze, iar digitalizarea industriei este foarte importantă pentru competitivitatea viitoare în domeniul industrial. Digitalizarea este importantă de asemenea nu numai pentru industria în sine, ci și pentru serviciile aferente și indirect pentru industria din diferite țări europene, din Germania și din alte părți. Și în aceste țări au fost uh, lansate inițiative în favoarea digitalizării. Este foarte important ca această digitalizare să se uh, realizeze și la nivel european și președinția olandeză este în favoarea acestui proces. Suntem foarte interesați de acest lucru. Doamna Nibler. Dânsa s-a referit, uh, pe lângă punctele pe care le-am menționat deja, la uh, afacerile de familie. Cred că un exemplu bun de afacere de familie este uh, Germania, pentru că acolo putem să observăm că afaceri de familie mici s-au dezvoltat uh, și au devenit companii mari. Dar acest lucru s-a întâmplat și în alte țări europene, unde afacerile de familie sunt relevante în contextul IMM-urilor care există în aceste țări. Așadar, uh, sigur că trebuie să acordăm oricând atenție sporită afacerilor de familie și urmează în acest sens recomandarea doamnei Nibler. Doamna Calas s-a întrebat cum uh, am putea să motivăm mai bine statele membre astfel încât acestea să contribuie mai bine, mai eficient la, o, la un cadru al telecomunicațiilor mai bun. Ei bine, am senzația că statele membre ale Uniunii Europene sunt conștiente că noi cu toții ne implicăm Uh, în vederea îmbunătățirii uh, nivelului de trai al vieții în statele membre, iar digitalizarea contribuie la acest lucru. Piața unică digitală și digitalizarea, acestea trebuie utilizate la modul optim și pentru aceasta este nevoie de un cadru telecom bun și de prevederi la fel de bune. De aceea sunt uh, convins că, acest, că Consiliul pentru telecomunicații este motivat uh, în mod corespunzător, de asemenea că și statele membre sunt motivate, iar această motivație, de aceasta doresc să profit, pentru ca uh, propunerile concrete care vor veni din partea Comisiei să fie tratate, să fie promovate și, uh, după ce vor fi lansate aceste propuneri, e bine, să fie implementate în mod corespunzător. Trebuie să pregătim terenul pentru acest lucru și trebuie să oferim comisiei anumite indicații în acest sens. Domnule președinte, mă simt sprijinit puternic de ceea ce au spus deputații în această după-amiază și de asemenea de întrebările pe care mi le-au adresat. Observațiile pe care mi le-au făcut, pe acestea le preiau pe drumul pe care am pornit. Cred că este o bază bună pentru o colaborare excelentă între uh, noi și Parlamentul European, de asemenea și Consiliul. Trebuie să colaborăm. Rezultate bune pot fi obținute numai dacă toate părțile colaborează bine. Președinția olandeză va face tot ceea ce poate pentru a realiza această colaborare eficientă. Eu mă voi implica uh, cu tot sufletul, pentru că noi credem în democrație, în Parlamentul European și credem de asemenea că, împreună cu Parlamentul European și Comisia Europeană, putem să ajungem la rezultate concrete bune. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a discuta cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc că vom avea posibilitatea să Sper că vom avea posibilitatea să mai discutăm în 3-4 luni. Încă o dată, pentru noi ar fi uh, interesant să reluăm această discuție. Poate că la prima noastră întâlnire nu și-au găsit răspunsul toate întrebările adresate și vom putea să recuperăm acest lucru la o întâlnire ulterioară. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să uh, colaborăm cât mai bine cu președinția dumneavoastră. Și de asemenea, credem că împreună putem să realizăm uh, rezultate foarte bune. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că discut cu plăcere cu reprezentanții Parlamentului European uh, despre ceea ce se întâmplă, despre evoluții și mă bucur dacă doriți să vă întâlniți cu mine. Sigur că putem face acest lucru în 3-4 luni sau la sfârșitul perioadei de președinție pentru a uh, face bilanțul acțiunilor noastre și pentru a ne referi la viitor în calitate de membri activi ai Consiliului european. Number four, uh, five on our agenda. Numărul 5 uh, de pe agenda noastră, ei bine, la acest punct uh, îl întâlnim pe domnul Sander Decker, secretar de stat pentru educație, cultură și știință, de asemenea și cercetare. Suntem uh, foarte bucuroși să îl întâmpinăm pe următorul reprezentant al președinției olandeze, Stimate domnule ministru, uh, secretar de stat, dumneavoastră ne veți prezenta, așa cum am convenit, prioritățile președinției în domeniul cercetării al inovației și, sigur, ne veți spune și câteva cuvinte cu privire la educație, pentru că acestea sunt întotdeauna interesante. Sigur că acesta nu ține de domeniul de competență al comisiei noastre, dar știința, cercetarea merg mână în mână cu educația, așa încât probabil nu pot fi separate. Comisia ITRE este răspunzătoare uh, pentru programul Horizon 2020 și noi uh, am obținut bani pentru program ca urmare a discuțiilor noastre de acum un an, pentru că fără cercetare, fără, inova... fără cercetare ar fi foarte greu să progresăm cu competitivitatea la nivelul Uniunii Europene. Așadar, pentru noi este foarte important să garantăm fondurile necesare pentru cercetare. Și, cu siguranță, dorim să continuăm o astfel de discuție cu Consiliul. Domnule secretar de stat, domnule Decker, dacă doriți, vă rog să ne prezentați uh, în linii mari prioritățile președinției olandeze pentru următoarele șase luni. Mulțumesc, domnule Buzec. Stimați deputați, este foarte plăcut ca într-o zi, precum cea de astăzi, când ne găsim în fața unor provocări importante europene care sunt tratate cu mare atenție, cum ar fi uh, teme importante precum refugiații sau alte amenințări din exterior, ei bine, este foarte bine că putem vorbi și despre aspecte cotidiene care sunt foarte importante, indiferent de perioada prin care trecem. Tot ce are legătură cu creșterea, cu locurile de muncă, cu cercetarea și inovarea și cu construirea unei Europe puternice, um, care se facă la față, la nivel de competiție, e bine, toate acestea sunt aspecte importante. Și uh, pornind de la aceste întrebări, uh, Sigur că multe cetățeni, mulți cetățeni europeni uh, se întreabă dacă pe viitor vor mai avea un loc de muncă, dacă vor putea să-și întrețină familiile. Și uh, noi cu toții sperăm să păstrăm tendința de creștere economică, astfel încât stilul nostru de viață să poată fi finanțat pe termen lung. De acum voi continua în limba engleză. și voi răspunde și la majoritatea întrebărilor pe cât voi putea tot în limba engleză. Voi uh, începe prin a vă spune că sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră în calitate de președinte al acestei comisii, dar și că am fost președinte al Parlamentului European și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această întâlnire. M-am întâlnit cu câțiva dintre dumneavoastră recent la um, cocktailul ITRE Uh, am ridicat cu toții uh, paharul împreună uh, cu ocazia venirii anului 2015, iar apoi a urmat un an în care am colaborat împreună cu um, Letonia și cu Luxemburgul. Acum, iată, a venit 2016 și Olanda este cea care um, trebuie să colaboreze cu dumneavoastră ca președinție a Consiliului. După cum bine știți, Olanda este situată într-o deltă, iar majoritatea teritoriului țării se găsește sub nivelul mării. Din cele mai uh, timpurii timpuri, țara noastră s-a luptat cu apa. Această luptă a dus la construirea multor bariere împotriva inundațiilor, a multor diguri și, de asemenea, ne-am obișnuit să ne recâștigăm terenul. Pentru o țară mică ca a noastră, care este însă populată dens, este foarte important să ne luptăm împreună pentru a păstra apa departe de pământul nostru. Acest lucru însă nu îl putem face singuri, îl facem împreună. De fapt, în uh, olandeză avem un cuvânt care se referă la colaborare în contextul luptei împotriva apei. Se cheamă polderen. În uh, olandeză, polder nu înseamnă numai că redobândim terenul, ci acesta este uh, folosit în sensul de polder model, adică o politică realizată prin consens. Iar acest tip de politică ne-a dus la succes. Provinciile vestice ale Olandei sunt zonele cele mai urbanizate din um, zonele europene. De asemenea, ne-am obișnuit să privim mai departe de limite și puterea uh, cooperării ne-a transformat într-o societate deschisă și antreprenorială, dar mai presus de toate, într-o societate care își păstrează picioarele uscate. În domeniul științei se aplică aceleași principii. Cred că cele mai bune cunoștințe și competențe, cele mai bune inovații și infrastructurile cele mai bune de cercetare rezultă de pe urma colaborării. Europa urmează să se schimbe, nu numai la nivel social, dar și multe uh, modificări și schimbări tehnologice și digitale vor avea loc. Iar contribuția cercetării și a inovației este foarte importantă dacă dorim să realizăm progrese. Avem nevoie de știință pentru a realiza inovația, soluții inteligente, succese medicale și, de asemenea, politici inteligente. În calitate de colegiuitori, trebuie și putem să jucăm un rol central în acest proces. Iar în acest context, președinția olandeză are următoarele priorități. În primul rând, dorim să încurajăm statele membre și Uniunea Europeană pentru a investi mai mult în cercetare și inovare. Pentru că astfel de investiții sunt esențiale pentru creșterea economică, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru abordarea uh, provocărilor sociale. În acest context, apreciez uh, cât se poate de mult activitatea raportorului, uh, domnul Eller, raportor pentru proiectul Horizon 2020. Prin eforturile dumneavoastră, uh, regulile de participare la Horizon 2020 au fost simplificate. Cred că acesta contribuie la o creștere a investițiilor în același timp. Așadar, vă rog să continuați să rămâneți la fel de ambițioși în simplificarea regulilor. Importanța investițiilor pentru știință uh, și inova inovare, de asemenea pentru societate, um, se observă din rezultatele celui de-al uh, șaptelea program cadru. Evaluările ne arată că orice euro care a fost cheltuit în cadrul programului a generat 11 euro uh, sub formă de efect economic estimat prin intermediul inovației, a noilor tehnologii și a produselor uh, realizate. Personal, sunt mândru de acest program Cadru 7, coordonat de o universitate olandeză care se cheamă Plant Power. Plant Power uh, anchetează modul în care uh, fabricile pot uh, crea energie durabilă și curată. Proiectul uh, a avut ca uh, rezultat o companie independentă care se cheamă Plant E. Aceasta permite crearea de uh, produse uh, care generează electricitate. Pentru că, stimați uh, deputați, energia poate să fie creată și în propria curte. De asemenea, avem nevoie de investiții în cercetare și inovare, dar nu numai în aceasta. Trebuie să avem și un cadru necesar pentru acestea. Avem nevoie de asemenea un, de un climat uh, inspirațional pentru cercetare și inovație care să atragă și să sprijine talente și persoane care doresc să inoveze, de asemenea și investitori. Avem nevoie de o reglementare mai bună și mai inteligentă, nu de reglementare mai puțină. O reglementare care să țină pasul cu evoluția tehnologică și digitală și care să fie pregătită pentru cercetare și inovare. În cadrul uh, legislației existente trebuie să fim deschiși și să stimulăm de asemenea inovația. În Olanda, de exemplu, avem, uh, am făcut experiențe pozitive cu așa numitele proiecte verzi. Aceste proiecte, care um, se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, sunt niște acorduri pe bază de voluntariat încheiate între guvern și diverse părți, cum ar fi uh, companii sau ONG-uri. Acestea se concentrează pe îndepărtarea barierelor din cadrul inovației. De exemplu, a obstacolelor de reglementare. Un exemplu bun este un proiect care tocmai a fost încheiat și care se referă la reducerea costurilor pentru energia eoliană offshore cu 40% uh, până în 2020. Peste 50 de companii au participat împreună cu autoritățile regionale la acest proiect. Și astfel de inițiative pot fi aplicate uh, și la alte proiecte. Avem acum uh, proiecte care se referă la sănătate și la urbanizare și cel mai important este să stimulăm inovația migrația. De aceea suntem bucuroși că Comisia a propus o uh, abordare care să se uh, centreze pe astfel de proiecte uh, care vizează inovarea. Apreciem în acest sens sprijinul dumneavoastră o mai bună reglementare și mai multe investiții, o reglementare mai inteligentă, e bine, așa nu este suficient. Este nevoie și de noi cunoștințe care ar putea avea un impact mult mai puternic dacă aceste cunoștințe ar deveni accesibile pentru toată lumea. Și aceasta este cea de-a treia prioritate, știința deschisă, cu uh, focusul pe accesul deschis uh, la publicații și la reutilizarea optimă a datelor de cercetare. Să vă explic de ce acest lucru este important. În 2014 a fost uh, împiedicată găsirea unei soluții la criza Ebola de către lipsa de acces la publicațiile cele mai recente și la datele cele mai actuale. Au existat presiuni uh, din partea uh, publiciștilor de a se oferi acces și când a făcut acest lucru, a existat accesul la datele relevante și astfel uh, profesioniștii au putut interveni în mod corespunzător. Știința deschisă a dovedit că poate aduce rezultate pozitive în cazul Ebola și cred că astfel de situații ar putea fi aplicate și la alte cazuri care au nevoie de situații inovatoare. Avem nevoie de știință deschisă uh, pentru a stimula inovația și soluțiile inovatoare în toate domeniile. Cercetarea, finanțată prin bani publici, nu este disponibilă aceluiași public noile cunoștințe științifice se ascund, dispar în spatele zidurilor. Practicienii doresc să cunoască mai multe despre anumite boli despre, de care suferă anumiți pacienți. De asemenea, profesorii vor să știe mai multe despre ultimele evoluții în uh, domeniile didactice și uh, cei care își încep o afacere doresc să aibă mai multe informații cu privire la modul în care să își construiască afacerea. Ei bine, toți acești oameni sunt privați de munca și informațiile uh, oamenilor de știință. Și oamenii de știință ar putea să profite mult mai mult de datele și informațiile disponibile cu ajutorul tehnologiei disponibile. Cei din afara Uniunii Europene au astfel de posibilități. De aceea dorim acest acces deschis și în Europa, astfel încât Europa să țină pasul cu evoluțiile din celelalte părți ale lumii. Și vrem să facem acest lucru împreună cu Parlamentul European. Domnilor și domnilor, eu cred în împărtășirea cunoștințelor, în crearea unui cadru uh, optim pentru cercetare și inovație și în stimularea investițiilor în cercetare și inovație. Și cred de asemenea că trebuie să depășim limitele între discipline și țări, pentru că Interfața între diversele interese este acolo unde începe inovația, unde parteneri neașteptați își ascut mințile acolo unde noi terenuri ar putea fi recâștigate. Și cel mai bine putem face acest lucru având un schimb de opinii, ajungând la un nou consens împreună. Și abia aștept să facem acest lucru împreună. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, uh, domnule secretar de stat, mulțumesc, domnule Decker, pentru remarcile dumneavoastră preliminarii. Și acum vom începe discuția noastră și îi rog pe reprezentanții grupurilor politice să ia cuvântul. Domnul Eller, în numele PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat, reprezentant al președinției olandeze. Din câte am înțeles, sunteți foarte bine pregătiți și aveți așteptări foarte mari. Am câteva întrebări scurte. În primul rând, Există susținere din partea Comisiei oricare ar fi relația și structura dintre inovație, cercetare și Orizont 2020. Poate președinția dumneavoastră o să vină cu niște idei apropo de ce se va întâmpla. Apoi mă voi referi la buget. Parlamentul încearcă cumva să eu știu, să limiteze avalanșa de dorințe pentru programele de cercetare și dezvoltare din fiecare an. Deci ne gândim din perspectiva revizuirii cadrului financiar multianual, poate ă, ne gândim la niște inițiative apropo de aceste programe, mai ales când s-a încheiat ă, o înțelegere între Parlament și Consiliu și apoi, care sunt intențiile dumneavoastră? Olanda poate să facă acest lucru foarte bine, mai ales dacă ne gândim la uh, Orizont 2020 și legătura cu fondurile structurale. În Olanda lucrul acesta s-a văzut foarte bine și credem că există posibilitatea unei cooperări fructuoase lucru care s-a văzut prin punerea în aplicare în Olanda și ne gândim și la uh, negocierile privind uh, programele următoare. Ultim, următoarea întrebare. Care sunt prioritățile? Revizirea cadrului financiar multianual nu este doar o chestiune de bani, ci poate fi și o chestiune de reprioritizare a programelor L-am auzit pe colegul dumneavoastră care accentua politica spațială și partea de investiții. Uh, eu știu, există o altă idee uh, de a prioritiza, mai ales dacă ne gândim mai ales la investiții și nu la cheltuieli? Aveți o asemenea idee de recalibrare și de stabilire uh, a unor alte priorități, mai ales în viziunea aceasta? Mulțumesc frumos, domnule coleg în numele socialiștilor și, de, și deoprați, doamna Moody. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru comentariile inițiale privind colaborarea și impactul colaborării și impactul faptului că aveți foarte multă apă. Tehnologia olandeză uh, a fost extrem de utilă în regiunea mea, în Somerset, unde anul trecut am confruntat cu o criză și am apreciat cu colaborarea cu dumneavoastră în materie de gestionarea uh, acestor inundații. Am ascultat uh, la comentariile făcute de colegul meu, domnul Eller, și sunt absolut de acord. Este extrem de important să avem investiții în orizont 2020 E important pentru viitorul Uniunii Europene, pentru creșterea economică, pentru locurile de muncă. E vorba de investiții în cercetare la toate nivelurile, de la cercetarea fundamentală până la cercetarea aplicată. Ați vorbit despre investiții mai mari, dar ați vorbit și de simplificarea regulilor. Și trebuie să vedem exact cum ne asigurăm că banii din orizont 2020 sunt cumva întăriți și vorbim de asemenea despre echilibrul nu numai uh, care trebuie să fie nu numai un instrument de presiune, ci trebuie să fie investiții uh, în granturi pentru cercetare. V-ați referit apoi la o reglementare mai inteligentă. Mă cam scoate de însărite această chestiune, mai ales când vorbim despre regulamente. Dar după reuniunea de la Paris și ținând cont de toate provocările cu care ne confruntăm în materie de schimbări de climă, este vital să ne asigurăm că investim pentru protecția uh, climei, mai ales dacă ne gândim la schimbările de climă cu care ne confruntăm acum și mă interesează să aud ce răspundeți uh, apropo de Orizont 2020 și de revizuirea cadrului financiar multianual, dacă vă veți angaja activ în această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, spune președintele. Următorul vorbitor, în numele ALDE, doamna Van Nieuwenhuizen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată voi vorbi uh, în limba mea maternă, în limba olandeză. Domnule Decker, ați vorbit despre accesul deschis la știință, susțin acest lucru din tot sufletul. Și aș adăuga aici și accesul deschis la inovații. Avem foarte multă experiență în Olanda din acest punct de vedere. În acest domeniu, eu știu, rămânem în alt în urmă dacă ne comparăm însă cu restul lumii. Pentru că, eu știu, trebuie să ne gândim că facem foarte multe eforturi pentru Orizont 2020, dar uh, să vedem dacă putem să prindem din urmă grupul care este în frunte. Vreau să ne asigurăm uh, că ajungem din urmă acest grup și că Europa poate să aibă primul loc și să câștige această cursă. Nu inovăm doar de dragul inovării, ci inovăm pentru că vrem uh, să folosim cunoașterea astfel încât să facem bani în uh, beneficiul cetățenilor. Cum putem să trecem de la A la B? Mulțumesc! Ideea este să ajungem să avem un rol conducător. Următorul vorbitor, domnul Buticofer, în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În primul rând, aș dori să subliniez cele spuse de domnul Eller la început legate de finanțarea cercetării. Nu e vorba doar de viziunea acestui coleg și a grupului său politic. Cred că toată lumea din această comisie împărtășește acest punct de vedere. Și noi cu toții dorim să accentuăm foarte clar ideea că așteptăm susținerea dumneavoastră în acest sens. Apropo de cele spuse în prezentare. În al doilea rând, vreau să aduc în discuție o chestiune referitoare la subiectele uh, pentru cercetare. Uh, domnul comisar Moedaș, care se ocupă de cercetare, se gândește să facă un program pentru cercetarea în domeniul eliminării emisiilor de carbon și aștept cu nerăbdare să văd acest program și aș dori să adaug ceva. Cred că după conferința de la Paris, după această conferință încununată de succes, probabil că avem cu toții nevoie de o transformare uh, a viziunii asupra cercetării. Multe din uh, chestiunile la care ne-am angajat uh, la Paris nu sunt uh, doar chestiuni care trebuie luat așa ca de pe raft uh, la, de la magazin. Sunt chestiuni care au nevoie de cercetare, de eforturi foarte multe. Deci e vorba de o viziune transformatoare asupra cercetării, o viziune transsectorială și mă interesează care sunt comentariile noastre în acest domeniu. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Barbara Capel, în numele ENF. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Președinția neerlandeză, <clears throat> așa cum ne-a spus și colegul dumneavoastră, ministrul economiei, uh, se concentrează pe creștere, pe domenii care creează locuri de muncă, în special inovația, deci și domeniul dumneavoastră politic. Înțeles că dumneavoastră sunteți responsabil pentru uh, știință și educație ambele responsabile pentru creștere, și ați menționat punctele importante. Concentrarea pe instrumentele de finanțare pentru cercetare și inovație, au spus-o și alți colegi astăzi deja, e un element uh, central. Și ați spus că veți recomanda statelor membre, le veți încuraja să investească mai mult în cercetare și dezvoltare. Asta e important și pentru atingerea obiectivelor 2020. Știm că sunt state membre care sunt departe de acel valoare de 3% și dacă puteți face încurajări în acest sens ar fi minunat. Dar și la nivel european sunt aspecte importante aici. Dumneavoastră veți evalua și al șaptelea program cadru și revizirea de la jumătatea mandatului pentru Orizont 2020, cel mai important uh, program în acest moment. Iar noi, Parlamentul, sperăm că ne putem baza pe susținerea dumneavoastră. S-a spus deja că există probleme aici-colo, că se pierd mijloace financiare și poate ar fi posibil ca în cadrul acestei revizuiri să revenim în realitate. Să și accesul la publicații important, Ați dat exemplul cu Ebola când s-ar fi putut salva vieți dacă ar fi existat acel acces. Dacă așa de important e accesul, e important să insistăm pe el și, de asemenea, concentrarea pe mari proiecte de cercetare. Și aici m-ar interesa, pentru că discutam asta, dacă activitatea ITER e pe agenda dumneavoastră, dacă veți face ceva în acest sens, am planificat mai multe aspecte, mai multe uh, proiecte în acest an. Poate ne puteți spune care e poziția noastră față de noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Toia, vicepreședintele nostru. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Am uh, apreciat foarte mult propunerile și ideile dumneavoastră privind capacitatea de a oferi o mai bună îndrumare privind uh, investițiile în cercetare. Trebuie să analizăm această chestiune. Nu putem permite reducerea acestor fonduri. În primul rând, uh, resursele. V-ați uh, referit la modul în care poate, pot fi folosite rezultatele cercetării există cumva, se vede o lipsă a cadrului de reglementare uh, și apoi uh, capitalul de care avem nevoie pentru cercetare nu există întotdeauna la dispoziție. Uh, rezultatele științifice nu sunt un lux, sunt vitale. Vrem ca cercetarea noastră să fie folosită util. Putem crea în felul acesta locuri de muncă. Uh, și trebuie să folosim cât mai larg cu putință rezultatele cercetării. Vrem, uh, sperăm că veți face prețiuni în acest sens. Comisia apare nu întotdeauna să facă acest lucru. Vreau să vă fac o propunere. În Europa există riscul uh, ca tinerii uh, cercetători să nu mai poată lucra din cauza acestor reglementări constrângătoare. Vrem să ajung, atingem luna, dar există foarte multă birocrație și nu e tocmai bine bine cum se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Colegul Marta are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Decker, voi vorbi despre un sector care este inovativ, inovator, care uh, produce produse de înaltă cercetare și de înaltă inovare un uh, sector care dă de lucru multor oameni, unde sunt foarte multe IMM-uri, un sector care este interesat de ce va face Europa în ce privește cercetarea și inovarea. Este un sector care este însă uh, în, într-un în pericol de moarte. Am vorbit deja despre siderurgie și voi reveni pentru că domnul ministru care a vorbit înaintea dumneavoastră n-a răspuns la întrebarea mea. Cred că nu are noțiunea timpului. Am vorbit de măsuri de urgență. Ne confruntăm cu o situație uh, uh a unui sector care riscă să dispară. Situația este gravă, este iminentă. Uh, Dumneavoastră a spus mai devreme că trebuie să recuperăm această întârziere, dar să nu lăsăm să moară un sector. Ce va face președinția dumneavoastră în acest semestru? pentru a elimina concurența neloială a oțelului venit din China. Repet, este urgență, urgență de câteva zile, ca să fie foarte clar. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Mai există altcineva care dorește să ia cuvântul? Nu văd pe nimeni altcineva, așa că vă rog, domnule ministru, comentariile dumneavoastră și răspunsurile la cele spuse de colegi. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră. Reprezintă un punct de pornire pentru noi. Domnul Eller a adus în discuție o chestiune interesantă, și anume cum putem uh, aduce mai multă sinergie între fondurile structurale și Orizont 2020. Și cred că este un subiect la care cumva uh, a făcut aluzie și doamna Moody. Sinergia între diverse instrumente europene este de multă vreme în vizor și nu cred că nu este nejustificată. Cercetarea și inovarea pot provoca, pot uh, profita de această sinergie și pot să ajungem la masa critică. Cum spuneam, în următoarele șase luni o să facem uh, niște evaluări și vom recomanda măsuri de aliniere între aceste două instrumente. Iar între Orizont 2020 și fondurile structurale este vital când vom discuta despre distribuția finanțării pentru cercetare și inovare, uh, recunosc că sunt zone din Europa care sunt rămase în urmă. Eu nu cred că dacă răsucim criteriile din programul 2020, uh, ajungem la vreo soluție dar trebuie să vedem printr-o, dacă nu cumva printr-o specializare inteligentă și prin aducerea în joc a fondurilor structurale, putem uh, întări aceste țări, universitățile, campusurile universitare, astfel încât ele să poată acoperi acest decalaj. Deci cred că sinergia e utilă. Domnul Eller de asemenea, s-a referit la chestiunea finanțării. Nu sunt foarte sigur dacă reprioritizarea va fi în agenda noastră. Cred că Orizont 2020 este bine echilibrat, însă trebuie să avem foarte multă grijă ca banii pentru cercetare să devină un fond flexibil uh, pentru Am discutat despre FC. Între timp am zis, uh, hai să vedem cum stau lucrurile. Trebuie să monitorizăm situația de aproape și, de asemenea, să sperăm că de aici pot să obțină bani și cercetarea și inovarea. Însă trebuie să ne gândim dacă putem realoca banii și fondurile în viitor din fondurile de coeziune. Doamna Moody s-a referit de asemenea la chestiunea unei mai inteligente uh, reglementări, uh, a unei a finanțării durabile, mai ales în ceea ce privește problemele de schimbare de climă. Este un subiect pe care l-a atins și domnul Beautycoffer. Și este interesant în ce manieră cercetarea poate uh, găsi soluții pentru problemele aduse în discuție. Cercetarea și inovarea și industria nu sunt doar o problemă sau amenințare. Pot să participe la găsirea soluției și în sensul acesta al unei reglementări mai inteligente. Și să vă dau un exemplu. Hai să analizăm regulamentul privind gestionarea deșeurilor. Unele deșeuri pot fi folosite, uh, de exemplu, ca hrană pentru animale, lucru care nu era posibil conform legislației europene, uh, dar reprezintă o manieră durabilă de a gestiona uh, aceste mm, deșeuri. Deci, după cum vedeți, reglementarea mai inteligentă poate să combine inovarea cu contribuția mai durabilă la protejarea climei. Cred că este o provocare a societății și cercetarea și știința pot să contribuie la acest lucru. Doamna Niverheiser s-a referit la un punct la care țin foarte mult, și anume accesul deschis, accesul liber pentru că eu cred cu adevărat că Europa are o reputație foarte bună din punct de vedere al cercetării și uh, științei. Avem unele dintre cele mai vechi instituții științifice care atrag foarte mulți cercetători, unde se fac activități interesante. Programul 2000, Horizon 2020 este cel mai larg program de cercetare și știință din lume. Dar cum beneficiem noi de activitatea care se desfășoară în aceste programe. Și mă simt unor frustrat pentru că vedem că, de fapt, datele, publicațiile, cunoașterea sunt cumva protejate și nu sunt împărtășite uh, așa cum ar trebui. Deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Uh, întrebarea a fost cum se poate face acest lucru. Trebuie să avem o discuție apropo de modul în care măsurăm impactul științific. Impactul științific este doar publicarea unui articol într-un, uh, într-o revistă științifică de, de mare impact sau impactul științific este, afectează și are un efect practic Doamna Toia m-a impresionat foarte mult și a spus că avem nevoie ca cercetarea să fie folosită. Și dacă discutăm impactul științei și impactul cunoașterii, atunci cred că discutăm despre o mai mare deschidere, despre modul în care putem folosi mai eficient accesul deschis la cunoaștere pentru a găsi soluții. Și sunt multe lucruri de făcut. Ar fi bine dacă Europa, cu acest uh, mare program de cercetare, stabilește și niște standarde privind uh, deschiderea științifică și deschiderea accesului la știință. Și sperăm că și comisia, comisarul care se ocupă de acest lucru, uh, va fi foarte ambițios, se va bucura de susținerea mea și cred că și de susținerea dumneavoastră, că ideea e că trebuie să fim pe locurile din față, nu pe locurile din spate Trebuie să ne adunăm puterile și mai ales dacă vorbim uh, și cu marile case de uh, de publicații, eu știu dacă, de exemplu, schimbă și ele modelul de afaceri afaceri, uh, dacă pleacă se despart de ideea de abonamente și e vorba doar de un comision de publicare, Uh, dacă se pune problema ca universitățile, uh, unele dintre ele se discută cu aceste edituri uh, sau toate universitățile să facă acest lucru. S-a văzut în Olanda că lucrul ăsta este mai eficient și în felul acesta putem să sporim eficiența adunându-ne puterile în Europa poate, sigur, inițial uh, voluntar, dar uh, putem în felul acesta să stabilim niște standarde înalte pentru accesul liber, deschis și uh, unele dintre firme care își vor schimba poate modelul de a face afaceri ca urmare a presiunii exercitate de noi. Doamna Capel. a cerut susținerea programului Orizont 2020 și s-a referit la chestiunea banilor. Cred că am spus ceva despre acest lucru. Dacă vorbim despre uh, proiectele de, mari, de mare amploare, sunt proiecte care se pot dovedi durabile, ITRA, se pot uh, uh, dovedi asemenea proiecte și Consiliul acordă foarte multă atenție costurilor suplimentare ale acestor proiecte. Pentru că în trecut uh, au apărut uh, evoluții noi uh, și dacă se va întâmpla acest lucru, atenția noastră va fi îndreptată asupra acestor proiecte. Doamna Toia, cred că Problema birocrației este o problemă pe care trebuie să o analizăm. Sigur, simplificarea regulilor e obligatorie pentru a ajunge la mai multe surse de bani. Nu? Folosirea programului Orizont 2020 nu se referă doar la provocarea adresată statelor care să investească, ci și universităților și instituțiilor de cercetare, firmelor care și ele trebuie să investească. Iar, sigur, regulile și birocrația nu trebuie să fie uh, ucigătoare, nu trebuie să împiedice investițiile. Și apoi uh, problema industriei siderurgice despre care a vorbit domnul Marta. E un domeniu periculos, pentru că nu sunt expert, nu mă pricep. Dar am găsit un răspuns pe care l-a lăsat aici colegul meu. Deci pot să-l citesc. Președinția consideră că situația actuală din siderurgie este gravă și salută inițiativa comisarului Biancovska de a organiza o întâlnire uh, la nivel înalt privind industriile intensive din punct de vedere energetic pe 15 februarie și va fi și se vor discuta acolo ce s-a făcut după Consiliul Extraordinar de privind siderurgia de pe 9 noiembrie. Ne gândim la toate provocările uh, Uh, cu care se confruntă siderurgia și uh, de asemenea industriile acestea uh, intensive din punct de vedere energetic pentru că sunt foarte importante. Mulțumesc foarte mult! Colegul Marta, e mulțumit sau nemulțumit? Fericit sau nefericit cu răspunsul primit? Domnule președinte, rolul Uniunii Europene e atunci când avem președinția este să dinamizeze situația. Iar acum ne confruntăm cu o situație periculoasă. Sute de mii de locuri de muncă vor dispărea în uh, lunile următoare. Mă uh, pun în locul lucrătorilor și poate că au auzit, poate că ne-au urmărit și au auzit răspunsul la acesta. Mm, am pus din nou această întrebare pentru că am pus-o și în semestrul trecut și n-am primit. Din păcate, Europa n-a înțeles că situația este urgentă. Și apoi nu trebuie să mai vărsăm lacrimi de crocodil. Nu trebuie să ne asumăm dramele sociale care vor urma. Poate că nu. Mulțumesc foarte mult. Domnule secretar de stat, domnule Decker, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru concluziile și răspunsurile dumneavoastră și vreau să conchid. Așteptăm să colaborăm cu președinția dumneavoastră foarte strâns pe o chestiune atât de importantă ca cercetarea, inovarea, mai ales că vă ocupați de o chestiune importantă, cum este și învățământul, dar nu uh, comisia noastră se ocupă de învățământ. Însă suntem deschiși și gata să cooperăm. Vă mulțumesc foarte mult!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 Welcome to Commissioner Caniete. Bun venit, domnule comisar Caniete. Mă bucur foarte mult că suntem încă o dată împreună, mai ales că avem niște relații excepționale. Vom vorbi despre conferința de la Paris, COP21, privind schimbările de climă, care a dus la o, un acord internațional privind schimbările de climă. Am fost și o prezent acolo Bineînțeles, nu am fost așa de activ ca domnul comisar. Vreau în primul rând să vă felicit, domnule comisar, pentru că a fost uh, realmente un succes și am încercat să facem ceva ca reprezentanții ai Uniunii Europene, deci eforturile acestea durabile au avut succes iar țările dezvoltate, țările în curs de dezvoltare s-au uh, alăturat eforturilor noastre pentru a proteja clima. chiar uh, la 1,5 grade, cum se vorbește în viitor, ceea ce arată că am reușit uh, noi, Uniunea Europeană, să sporim conștientizarea pericolului reprezentat de schimbările de plină și preferăm să prevenim ce se poate întâmpla și nu să ne adaptăm la ce se întâmplă. Prevenirea nu este atât de costititoare ca adaptarea. Însă totul despre această chestiune, toate detaliile, chiar și negocierile care sunt foarte importante pentru noi, știm foarte bine că avem uh, niște puncte slabe în acest acord, deci este foarte important pentru noi să vedem cum acționăm. Există niște puncte slabe care sunt absolut evidente. Așa că, domnule comisar, vom porni de la cele pe care le veți spune dumneavoastră ca să ne prezentați o viziune a negocierilor și rezultatelor pe care uh, le-am obținut și apoi să vedem ce se va întâmpla în viitorul apropiat din acest punct de vedere. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Members. Mulțumesc. Uh, bună ziua, stimați membri. Este o plăcere să fiu din nou aici și mulțumesc, Iergi, pentru invitație și un an nou bun tuturor. Pentru început, câte ceva despre acest acord istoric de la Paris. După mulți ani de eforturi, iată am ajuns la primul acord valabil la nivel global. Avem aici cadrul pentru a limita încălzirea globală la doar 2 grade Celsius și ne îmbunătățește poziția în care suntem pentru a trata schimbările climatice. Cu acest acord dăm un nou impuls și multilateralismului promovat de Uniunea Europeană în cadrul sistemului Națiunilor Unite. Dăm și un semnal clar pentru trecerea de la un combustibil fosil la combustibil verzi regenerabil. Iată așadar și șanse noi pentru industria noastră și pentru sistemele noastre energetice. N-a fost deloc ușor să ajungem la acest acord și dori ca cu această ocazie să vă mulțumesc pentru susținere au fost uh, ajutoare în toți acești ani. Procesul a fost gestionat foarte bine la Paris, a existat o transparență totală și Uniunea Europeană a avut o voce puternică, ambițioasă, țin, vorbind deci și de uh, cooperarea internațională, Uniunea Europeană a jucat un rol instrumental am avut o mare coaliție de state uh, în curs de dezvoltare, dar și dezvoltate. Și mulțumită acestora, iată, avem astăzi un uh, acord ambițios și corespunzător dispozițiilor noastre. Există trei obiective importante. Un obiectiv comun, angajament de a acest obiectiv și un pachet de solidaritate. Le voi trata pe rând în detaliu. Să începem cu ambițiile globale. Guvernele s-au pus de acord pentru prima dată pe un acord cu putere juridică, un obiectiv operațional de termen lung ca încălzirea globală să rămână sub 2 grade, adică înainte de, la nivelurile de dinaintea industrie, Revoluției Industriale. Dorim ca emisiile să, ajung, să fie limitate și să ajungem la un echilibru uh, la o așa numită neutralitate climatică în a doua jumătate acestui secol. Avem aici și emisiile pentru transportul internațional. Direcția a fost trasată clar. Companiile, investitorii și politicienii știu acum că tranziția aceasta către energia regenerabilă, verde, uh, va rămâne un subiect important și trebuie să recunoaștem că contribuțiile cele 187 ale statelor respective nu sunt suficiente, dar reprezintă un bun punct de pornire. Fac o mare diferență în diminuarea riscurilor schimbărilor climatice periculoase. Să nu uităm că această ambiție acoperă peste 95% din uh, emisiile uh, globale, departe de cele 12% acoperite de uh, țările angajate la protocolul de la Kyoto. Iată și următorul punct. Aceste angajamente ne vor păstra pe direcția potrivită pentru obiectivele viitoare. Am știut că acest lucru însă nu va fi suficient și de aceea Uniunea Europeană a insistat pe un mecanism robust ca să se asigure că țările vin, se alătură pentru a discuta să vedem dacă ne vom putea atinge obiectivele. Avem un ciclu de 5 ani de revizuire pe care l-am convenit ca să putem beneficia și de progresul tehnologic și să ne putem îmbunătăți angajamentele. Această evaluare la fiecare 5 ani va garanta și un progres concret. Vom avea un dialog corespunzător în 2018 și prima întâlnire generală va avea loc în 2023. O altă prioritate pentru Uniunea Europeană a fost să asigurăm o transparență și o responsabilitate care să asigure că toate părțile participă la acest proiect. E în interesul fiecarei țări să vină cu politicile necesare pentru a atinge aceste obiective. Țările sunt obligate acum, legal, să urmărească măsuri naționale de reducere a emisiilor și se cere să lucreze în acest cadru comun. Asta va asigura că toți pot merge în același, în aceeași direcție acest proiect rămânând astfel potrivit și pentru viitor. Dar e doar o parte a cortului de la Paris. Partenerii care au nevoie de ajutor îl vor primi. Uniunea Europeană și alte țări în curs de dezvoltare vor continua să susțină schimbările acestea pentru a ajunge la un nivel mai bun de ajutor. Avem acea valoare de 100 de miliarde până în 2025 pentru a ajuta state în curs de dezvoltare și alte țări sunt încurajate să ajute voluntar. Se recunoaște că cooperarea sud-sud joacă de asemenea un rol important. Pachetul de solidaritate conține și dispoziții legate de aspecte de adaptare. Mecanismul internațional e ancorat aici, dar nu reprezintă baza pentru eventuale compensări. Vom lucra pe un răspunsuri de urgență și pe alte asigurări, având asigurări în acest sens. Stimați membri, acum iată că avem în sfârșit acest acord pe care l-am așteptat de atât timp, avem de fapt mult de lucru. Trebuie să transpunem aceste ambiții în măsuri concrete. Asta e important pentru noi și pentru industria noastră. Iată, am făcut primii pași într reduce emisiile cu cel puțin 40% până în 2030. În prima jumătate a acestui an, Comisia va veni cu o decizie în acest sens. Și aici va fi legată de propunerea legislativă a Comisiei și cu privire la LULUCF. Propunerile noastre pentru piața energetică vor apărea mai târziu, în timpul acestui an, importante că, pentru o astfel de tranziție. Programul de lucru al Comisiei pe 2016 include următoarele inițiative pentru a accelera tranziția. Vom revizui directiva cu privire la eficiență energetică și la performanța energetică pachetul cu privire la energii regenerabile, care vor include o nouă directivă energii regenerabile și un nouă politică de sustenabilitate a bioenergiilor. Trebuie să folosim potențialul economiei cu emisii scăzute de carbon. Aceste inițiative ar trebui să reprezinte cadrul corespunzător pentru a debloca investițiile necesare pentru acest acord și pe lângă aceasta va trebui să păstrăm acest impuls pe care l-a creat uh, acordul de la Paris, să cooperăm mai strâns cu partenerii internaționali și schimbările climatice să rămână pe ordinea de zi G7 și G20. Vom face o evaluare și o vom prezenta Consiliul Europei în martie. Comisia va veni și cu o propunere pentru decizia Consiliului privire la semnarea acordului în numele uh, Uniunii Europene. Vă voi informa și în continuare. Aștept cu interes să lucrăm împreună în această perioadă și vă susțin pentru, vă mulțumesc pentru susținere în ajungerea la acest acord. Președintele, mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Primul vorbitor, numele grupului politic PPE, Vă rog. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru informațiile oferite și vă doresc, domnule președinte, și dumneavoastră și tuturor colegilor un uh, an nou bun și să colaborăm cât mai bine anul viitor. Rezultatul de la Paris este interesant, reprezintă un progres și se distinge de ceea ce înainte era dorit de comisie prin faptul că acum nu mai există obligații obligatorii pentru toată lumea, ci obiective care pot fi atinse în mod diferit la nivel de țară. Și mi se pare o cale inteligentă să se țină cont de diferitele posibilități pe care le au la dispoziție statele lumii. În acest sens, am dificultăți în a înțelege anumite lucruri. Și anume, de ce Comisia, ca prim pas, se concentrează pe propriile obiective pe care le-am stabilit deja în Europa și care sunt ambițioase, pentru că noi am fost întotdeauna lideri ai acestei mișcări, e bine, de ce noi trebuie să continuăm să stabilim aceste obiective? Am înțeles că Comisia intenționează ca um, obiectivele privind eficiența energetică să uh, transforme aceste obiective și într-unele și mai ambițioase. Ei bine, până acum am cunoscut care este poziția Comisiei, a Consiliului, a Parlamentului și vă întreb, de ce noi, în anul 2016, suntem cei care trebuie să stabilim și să fixăm valori și mai înalte? Nu ar fi mai inteligent ca mai întâi, la nivel european, să ținem cont de faptul că toate statele membre să uh, respecte ceea ce au promis, deci să urmărim dacă ceea ce s-a convenit în mod obligatoriu este și respectat de către statele membre. Nu acesta ar trebui să fie primul pas, deci să ne facem temele cu care am fost de acord înainte să stabilim sarcini suplimentare. Cred că atunci când vorbim de alte obiective, ar putea să apară și probleme suplimentare. Însă, dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că totul trebuie să fie în consens și cu necesitățile economice și cu obiectivele comisiei care este interesată ca economia și industria din Europa să progreseze în continuare. Aș vrea să știu cum se poate face acest lucru dacă sunt stabilite obiective tot mai ambițioase pe viitor. Thank you very much, colleague. Mulțumesc și în numele SND, domnule. Domnule comisar și dumneavoastră la mulți ani și la mulți ani tuturor colegilor pentru anul 2016. Uh, am câteva întrebări foarte precise. Uh, prima ar fi, nu credeți că Digi Energie ar trebui să publice un raport în care să facă clară coexistența și modul de dezvoltare a energiei regenerabile cu cele convenționale? Ne izbim cu toții, ne aflăm în fața unei mari provocări, pentru că cu toții știm că dezvoltarea energiilor regenerabile este legată de o soluție de backup atunci când acestea nu pot să funcționeze fie pentru că nu este soare, fie pentru că nu este vânt sau apă, de cele convenționale. Ori, energia nucleară să înțelegem că nu este de dorit, Energia produsă pe cărbune, am înțeles că există, deși n-am văzut-o publică această poziție, o poziție a Comisiei prin care de așa numită tehnologie clean coal, deci cărbune curat, nu este considerată ca fiind dezirabilă, și vorbesc acest lucru în numele unui important complex uh, de cărbune din România, care a primit de la BERD faza finală de contractare a unui împrumut pentru introducerea acestei tehnologii, răspunsul că la nivelul Comisiei Europene nu este considerată ca fiind oportună uh, introducerea unei asemenea tehnologii. Mă întreb cum în Germania se dezvoltă patru mari combinate în această perioadă folosind tehnologia Clean Call. Uh, și în același timp faptul că nu se vorbește foarte clar despre principiul neutralității tehnologice, lucru care a făcut să apară anumite anomalii. De exemplu, uh, în Belgia este în primele 10 producătoare de energie pe celule solare, pe soare, fotovoltaice. Uh, pe vânt aproape că nu există. Cu toții stăm pe în Bruxelles și în Belgia. N-am văzut niciun exces de soare și nici o lipsă uh, acută de vânt. Probabil că cu toți am sezizat că este cam invers. Ehm, în același timp, cum se face că această apetență pentru energia solară nu se regăsește și în fabricanții europeni, primii cinci furnizori de celule fotovoltaice în Europa, în privința volumului, nu sunt europeni. Deci primii cinci. Nu există niciun producător european. Este o situație care cred că spune foarte multe despre Uh, lipsa de viziune în acest domeniu pe care ar trebui să o corectați de urgență. Și o ultimă chestiune revin la uh, transport. Ați vorbit despre atingerea unor ținte. Ați spus că nu putem introduce transportul electric nici măcar în domeniul transportului public pentru că nu există stații de încărcare. Dar cred că stabilirea unui moment zero, domnule comisar, în care să spuneți printr-o directivă că fiecare producător și distribuitor de energie electrică are obligația să înceapă cu ceva, cu parcări, parcările să aibă, nu știu, 10% din locuri pentru încărcarea mașinilor electrice. Taxiurile. Taxiurile cred că sunt primele care pot fi înlocuite cu mașini electrice. Și pentru acest lucru să pot găsi sursele de alimentare pentru acestea. De asemenea, autobuzele. Și cred că toate aceste lucruri au rezolvat și problemele care le-ați văzut în această perioadă. Întreruperea completă a traficului în Roma, Milano uh, și în alte orașe. Dacă nu se iau, trebuie început de undeva. Și cred că această primă decizie pe care trebuie să o luați ar putea să arate că este un, un pas decisiv pe calea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și mai ales că există într-adevăr dorința ca energiile regenerabile să se dezvolte în continuare și să atingem cu toții ținta de 20% din consumul final din energii regenerabile. Sunt țări, îmi pare rău că trebuie să spun, dar Olanda are președinția Uniunii Europene și mai are încă 8%, 8 puncte procentuale de atins până la ținta din 2020 ceea ce face extrem de improbabilă uh, uh, atingerea acestei ținte. Și mă întreb cum anume o să-i conving Olanda pe ceilalți parteneri care se mai află mai în urmă că trebuie atinse aceste ținte. Dacă Italia a putut să facă acest lucru, cred că se poate realiza în foarte multe alte țări uh, și acest lucru ar arăta și o seriozitate și o determinare din partea Comisiei în atingerea acestor ținte pe care cu toții le-am asumat. Vă mulțumim și vă asigurăm de tot sprijinul nostru, domnule comisar, în atingerea acestor obiective și a programelor pe care vrem să le propuneți. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc. Urmează domnul Maria, să numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea un an nou bun și asta tuturor, desigur, cu multă bucurie, multă sănătate tuturor. Domnule comisar, subiectele pe care le-ați menționat sunt foarte importante, dar mai este foarte mult de lucru. Trebuie luate și măsuri, sigur, cu caracter obligatoriu. Cred că un uh, subiect care nu a fost discutat suficient la Paris este cel subiectul refugiaților din motive de schimbări climatice. E clar că ne așteaptă provocări majore, dat fiind faptul că situația se înrăutățește, planeta se încălzește <clears throat> și există fenomene clare, climatice, care cauzează probleme și trebuie să ne pregătim să discutăm și problema refugiaților din motive de climă. Acest subiect uh, va deveni din ce în ce mai important. Și încă un lucru. Sărăcia energetică e o problemă foarte mare. Vorbim de tipul de energie solară, regenerabilă, diferite surse, forme neconvenționale și așa mai departe. Dar trebuie să vedem dacă populația poate utiliza această energie, pentru că și aici discutăm problema sărăciei. Vă dau un exemplu. În Grecia există în momentul de față o mare problemă, și anume problema impozitelor, inclusiv al TVA-ului, pentru curent, pentru petrol, pentru gaz, pentru combustibil. Sunt taxe foarte mari impuse din, prin acel memorandum și de către Troică. Și atunci sărăcia energetică în Grecia este foarte, foarte mare. Mulți oameni nu-și mai permit această energie, deci nu o folosesc și fac tot posibilul pentru a se încălzi mai ieftin fie pe lemne, fie altfel ard tot ce găsesc pentru a se încălzi. Și atunci rezultă și o poluare foarte mare de aici. Ajungem la smog, nu doar în Atena, ci și în nordul Greciei. O multitudine de probleme pentru sănătatea populației. Pe 23 decembrie v-am trimis o întrebare Aș dori să știu ce măsuri se iau, pentru că și Comisia ține de troică, face parte din troică. Noi am dorit să fie diminuate aceste impozite, TVA-ul la energie electrică și altele, pentru că e important ca grecii să se poată încălzi. La Mia, de exemplu, un oraș din centrul Greciei, aerul este atât de poluat încât ieri nu s-a putut circula în oraș. Închipuiți-vă! La fel însă și în uh, Atena, la Risa, Tesalonice și în alte părți. Trebuie să tratăm această problemă. Sunt uh, probleme cauzate de impozitele impuse de Troica. Cred că nu putem însă continua așa. Avem nevoie de impozit zero la păcură și vă rog, și la celelalte tipuri de combustibil, vă rog să tratați această problemă pentru că nu e normal să periclităm viața oamenilor și în anul care va veni. Mulțumim. Următorul vorbitor din partea verzilor, domnul Butikofer. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezentare. S-a pus o întrebare de ce nume Comisia e mai ambițioasă, dar mai precaută. Dacă vrem nu doar să mergem în direcția potrivită, dar și cu viteza potrivită, și cu încrederea potrivită, cu avântul potrivit, trebuie să stabilim un obiectiv pentru țările cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană să-și decarbonizeze economiile până în 2040, nu până la sfârșitul secolului. Și nu e deloc convingătoare această abordare prin care spunem Haideți să începem încet și să promitem că la un moment dat vom avea și niște ambiții mai mari. Nu. Nu cred că așa vom deveni mai ambițioși pe parcurs. Eu cred cu tărie că acest tip de ambiție va veni în avantajul economiei noastre, pentru că va crea pionierat în domeniul tehnologiei și noi locuri de muncă va da o bază solidă competitivității pe viitor. Dar să nici nu facem greșeli. Energia fosilă care duce la smogul deschis, descris de colegul meu și atunci ea devine mai uh, ieftină. Nu. Una din ambițiile Politici europene ar trebui să fie să elimine energiile fosile și asta în cel mai scurt timp cu putință și pe de altă parte un alt obiectiv politic ar trebui să fie să ne transformăm sectorul financiar astfel încât să ajute la promovarea unei tranziții către eficiență și energie regenerabilă. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Doamna López Bermeo, în numele GUE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar. Cum știți foarte bine, noi nu suntem de acord cu triumfalismul uh, cu care statele și instituțiile europene au primit anunțul de la Paris. Politic vorbind, noul acord merge puțin mai mult dincolo de un acord global, dar obiectivele și mecanismele pentru reducerea emisiilor sunt insuficiente. Obiectivul de limitare a creșterii de temperatură sunt doar cu puțin mai uh, ambițioase decât la Copenhaga și nu se uh, evită efectele grave care se înregistrează pe termen scurt. Neutralitatea testului ignoră faptul că, de fapt, plafonul de 5 grade pune în pericol supraviețuirea multor state. Vreau să mă refer la trei chestiuni asupra cărora cred că ar trebui să insistați. În primul rând, absența sancțiunilor pentru țările care nu îndeplinesc angajamentele și absența unei viziuni globale privind reducerea emisiunilor, emisiilor mai ales uh, că aici totul e lăsat uh, în seama mecanismelor de piață. Absența unor mecanisme comune duce la două drumuri, două soluții posibile. Unu, neîndeplinirea sarcinilor și a angajamentelor și apoi, în al doilea rând, uh, decalajul dintre țările dezvoltate și cele cărora li se neagă dezvoltarea. Și mă întreb ce se va alege, pentru că e clar că e o discrepanță între un sistem economic care favorizează dumpingul de mediu, de exemplu prin TTIP, și mecanismul de competitivitate și liberalizarea sectoarelor importante pentru eficiența energetică, cum ar fi transportul, și nevoia de a lupta împotriva schimbărilor de climă. Al doilea punct funcționarea fondului de compensare. S-a spus deja că fondurile nu sunt pe măsura costurilor de adaptare, dar nu e foarte clar în ce împrejurări poate să existe, eu știu, o responsabilitate. Sau li se cer statelor să trans, tra, treacă către societate aceste costuri care vin de fapt de la multinaționale. Și mai am o întrebare. Vreau să știu care este motivul pentru care uh, nu uh, ați avut o conversație cu uh, uh, Confederația Sindicatelor Europeană la COP21, pentru că ar fi fost absolut important să fie acolo, pentru prezența reprezentanților muncitorilor nu s-ar fi putut face acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă. Aceasta a fost o primă rundă de întrebări în numele grupurilor politice și acum uh, îl voi ruga pe domnul comisar să răspundă la acestea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor deputaților care au adresat întrebări atât de importante. În primul rând, aș dori să-i răspund domnului Royal. Sunt într totul de acord cu dânsul. Prima datoria Comisiei este de a implementa legislația actuală și angajamentele actuale pentru această perioadă de timp. Avem uh, angajamentele 2020 privind reducerea emisiilor, energia și uh, directivele necesare, de aceea este cât se poate de clar. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să aplicăm legislația și să ne asigurăm că pentru această perioadă fiecare stat membru înregistrează progrese. Pentru că trebuie să înregistrăm cu toții progrese și atunci vom atinge obiectivul colectiv. Acest lucru este cât se poate de clar, iar pentru 2020 uh, trebuie, în primul rând, să aplicăm legislația actuală, să o implementăm și, în calitate de comisar, trebuie să-i asigur pe deputați că vom lansa procedura de infringement pe fiecare capitol uh, în fiecare sector unde este necesar și uh, acolo uh, și cele mai multe proceduri uh, lansate sunt în domeniul energiei. Trebuie să evaluăm unde sunt problemele la nivelul fiecărui stat membru pentru a aborda obiectivele și acolo unde există probleme de implementare a directivelor, acolo lansăm procedura de infringement. Deci vom monitoriza în continuare, vom aplica legislația actuală. În al doilea rând, domnul Royal de ce uh, spune Comisia că va crește nivelul de ambiție în ceea ce privește eficiența energetică? Ei bine, ceea ce facem acum, când uh, pregătim noile directive, este să realizăm studiile de impact, să vedem care sunt uh, consecințele economice a creșterii acestui nivel. De fiecare dată când economisim energie, reducem dependența noastră uh, și acest lucru este foarte important. Aceasta este o politică de win-win. Dacă schimbăm uh, iluminatul unui oraș, reușim să economisim. Și aceasta este una dintre politici pe care o urmărim. Căutăm astfel de politici prin care se câștige toate părțile implicate. Iar nivelul de ambiție și sporirea acestuia este importantă pentru industria europeană. Atunci când am avut obiective importante în ceea ce privește energiile regenerabile, am devenit lider de piață și putem să devenim lider și în ceea ce privește eficiența energetică, pentru că aici este mult loc de îmbunătățire. Putem să îmbunătățim performanța energetică a clădirilor și în felul acesta să îmbunătățim eficiența energetică. În felul acesta economisim foarte mult uh, pentru cetățeni și avem uh, ocazia să ajutăm și industria. Domnule Royal, dacă este să ne uităm la obiectivele pentru uh, aceste voie de parcurs uh, de la Paris, există două căi care au fost urmate de către statele membre. Unele state membre au mers pe ideea energiilor regenerabile, iar celelalte s-au concentrat pe eficiența energetică. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, nivelul de investiții necesar pentru a implementa contribuțiile naționale, cele 187 uh, care sunt în prezent de implementat, ar fi uh, 3,5 triliarde uh, până în 2030. Și acestea reprezintă oportunități importante pentru industria europeană, pentru că aceste 3,5 triliarde, 8 dintre ele vor fi investite în uh, energii regenerabile. Deci, uh, vorbim aici despre o nouă piață uriașă, pentru că uh, vor urma și uh, efectele protocolului de la Kyoto, iar întreaga lume va acționa înainte să ajungem la acordul de la Paris, vorbeam de 187 de țări care veniseră cu propuneri de a-și modifica mixul energetic și de a spori uh, eficiența energetică într-un ritm accelerat. Așadar, apar aici oportunități importante pentru industrie, iar Europa trebuie să devină lider. De aceea, vom schimba legislația din domeniu, astfel încât să comunicăm mai bine în ceea ce privește energia regenerabilă și Uniunea Europeană să-și mențină leadership-ul în acest domeniu. Cred că aceasta este o provocare, reducerea emisiilor, dar reprezintă în același timp o oportunitate importantă. În ceea ce privește problemele specificate de domnul Nica, cu siguranță Vom trăi într-o perioadă în care a existat, sigur, energie tradițională, energie regenerabilă și energie curată. Schimbarea către energia regenerabilă, cea curată, nu se va întâmpla peste noapte. Procesul de carbonizare al economiilor, acesta a avut loc în timp, este un proces în evoluție. În Uniunea Europeană avem 40% reducerea emisiilor și o sporire a regenerabilelor. Pentru a facilita acest lucru, e bine, Comisia dorește să ajute la această coexistență a mai multor tipuri de energie și dorește să identifice nevoile de pe piață, conexiunile necesare, să uh, stabilească rețelele, astfel încât piața să funcționeze bine. Și aceasta este o provocare mare, este o provocare importantă, pentru că aveam o piață care s-a stabilizat într-un anumit fel și trebuie să trecem de la acel tip de electricitate. Trebuie să avem piețe uh, de distribuție, fiecare poate să-și producă propria uh, energie și trebuie să ajungem la un echilibru cu care putem cu toții să trăim. Sigur că trebuie să uh, echilibrăm acest raport între uh, diversele tipuri de energie și vom avea nevoie și de energie alternativă. Estimările comisiei sunt că nevoia de gaz până în 2030 este între 380 și 450 uh, BSM de gaz. Vorbim aici despre energie curată, energie fosilă și trebuie păstrat acest raport. Acest lucru este cât se poate de clar. Trebuie să continuăm să investim în inovații. De aceea vom lansa o strategie pe inovație împreună cu uh, ceilalți comisari, astfel încât să facilităm tranziția către uh, energie curată pe viitor și pentru a dezvolta stocarea de capacități, pentru că, în ceea ce privește energiile regenerabile, este capacitatea noastră limitată de stocare. Însă există multe progrese care au fost înregistrate, există multe sisteme de stocare care au fost dezvoltate și uh, Comisia dorește să continue pe această cale. Vom lansa așadar uh, o propunere privind carbonizarea uh, Uh, transportului uh, foarte cuprinzătoare și vom discuta și despre imobilitate. Anumite state membre au spus că există o mare problemă uh, în acest sens. Sigur, de aceea Comisia, în modificarea directivei privind eficiența energetică a clădirilor, va propune ca fiecare clădire nouă să să aibă posibilitatea de a uh, genera energie și vom lansa în acest sens programul Post-2020, o nouă strategie prin care imobilitatea va fi uh, luată în considerare și vom vedea cum putem să ne dezvoltăm mai departe în această direcție. Domnul Marinas a spus că mai trebuie uh, foarte multe după uh, Paris. Într-adevăr, Parisul ne-a pus la îndemână instrumentele cele mai importante pentru a spori nivelul de ambiție în timp și ne-a oferit un sistem care a stabilit obiective pe termen lung, s-au stabilit de asemenea uh, dinamica evaluării și un sistem uh, de transparență a contabilității pentru a evalua progresul. Însă, sigur că mai trebuie făcute multe lucruri și la Marrakesh, în uh, la următorul summit uh, va trebui să evaluăm uh, progresul și să organizăm mai bine întregul sistem. Sigur că mai trebuie făcute multe lucruri. Și pe lângă Paris avem în continuare emisiile maritime și uh, aeriene și trebuie să înregistrăm progrese în anii care urmează. Deci, avem multe de lucru. De asemenea, s-a discutat despre prețurile, prețul mare la energie în anumite țări. Da, în anumite țări avem prețuri mari pentru că introducerea energiilor regenerabile a uh, solicitat uh, subvenții mari din partea uh, statelor membre. Este un preț pe care consumatorii îl plătesc pentru că are loc o schimbare în sistem vor exista programe de sprijin pentru energiile regenerabile. Acestea uh, reduc costul uh, introducerii energiilor regenerabile pe viitor. Însă, două fenomene au loc în paralel. În primul rând, costul uh, pentru eoliene și pentru panouri solare a scăzut foarte mult. În ceea ce privește panourile solare, 80% a scăzut prețul în ultimii 5 ani. Deci acum sunt disponibile, sunt accesibile, toată lumea poate avea acces la astfel de panouri solare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, costul uh, producerii de energie este uh, mic, nu este mare. Problema uh, este însă uh, structura prețului în fiecare țară diferită, pentru că avem prețuri și structuri de preț diferite pe piața de retail. Uh, de multe ori vorbim de prețuri de două ori, de trei ori mai mari decât ale uh, competitorilor noștri. Sunt multe taxe, multe elemente care se regăsesc în preț și care generează costuri energetice. Și competitivitatea Uniunii Europene în acest sector este astfel afectată. Deci vom uh, propune să eliminăm pe viitor prețurile uh, reglementate și să venim cu o structură a prețului care să fie uh, în consens cu capacitățile existente. Într-adevăr, sunt multe taxe atașate la prețul electricității, pentru că toată lumea trebuie să plătească factura la electricitate lună de lună. De aceea este simplu să spui, ia, hai să mai adăugăm aici o taxă. Însă competitivitatea industriei este astfel uh, afectată. Sigur că există și alte elemente de care trebuie să ținem cont. Domnul Butikofer a spus că este bine să fim ambițioși. Atunci când avem obiective ambițioase, fie că este vorba despre eficiența energetică sau regenerabile, ei bine, peste tot au existat multe inovații care au venit din partea industriei europene și noi dorim să uh, fim în continuare inovatori și competitivi la nivel mondial. Sigur că creșterea nivelului de ambiție trebuie făcut uh, cu, făcută cu precauție, astfel încât uh, să nu se ajungă la scurgeri de carbon sau la altfel de probleme. Așadar, studiile de impact sunt importante pentru Comisia Europeană. Noi le luăm cât se poate de în serios și dorim ca acestea să stea la baza legislației pe care o adoptăm. Trebuie să avem un uh, nivel maxim de ambiție, dar și să ținem cont și de fezabilitate și să nu afectăm în niciun fel competitivitatea Uniunii Europene. Trebuie așadar să ajungem la un echilibru și sperăm că Parlamentul European ne va ajuta în acest demers al nostru. S-a vorbit despre progresul uh, cu privire la smog și sigur că trebuie să ne gândim și la uh, combustibilii fosili care uh, trebuie încet încet să fie eliminați. Trebuie să eliminăm uh, mai întâi subvențiile pentru combustibil fosil. Acesta ar fi primul pas. Pentru că, așa cum am spus, pentru a avea capacități alternative, nu putem să trecem la un scenariu cu regenerabile de azi pe mâine trebuie să aibă loc o tranziție progresivă. Dar putem să începem prin eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili. Și, și în acest sens vom veni cu propuneri care să sprijine o astfel de inițiativă. În ceea ce privește întrebările adresate de colega din Spania, sigur, nici eu nu am o abordare triumfalistă, nu doresc așa ceva. Uh, cred că de multe ani de zile încercăm să ajungem la un acord mondial cu privire la schimbările climatice. Nu am reușit până acum, dar încercăm în continuare să mergem pe drumul pe care am pornit la Kyoto. La Kyoto au fost propuse anumite sancțiuni, au existat obiective obligatorii despre care ați discutat și dumneavoastră. Și ce spunea protocolul de la Kyoto? Ei, au fost doar 38 de țări care uh, emiteau 12% din uh, aceste emisii, dar uh, numai 28 de țări, deci Uniunea Europeană a ratificat protocolul de la Kyoto. Așadar, trebuie să vedem totul în funcție de schimbările climatice. Niciun impact. Kyoto nu a avut niciun impact care este schimbarea calitativă a acordului de la Paris. Înainte de a ajunge la Paris, 128 de țări din cele 196 care sunt membre ale Convenției Națiunilor Unite pentru schimbarea climatică, deci unele voluntar, și-au făcut, au adoptat niște compromisuri pe care le-au adus în fața noastră la discuție. E o schimbare majoră. Dacă n-am făcut nimic, dacă nu s-ar fi discutat nimic, în conformitate cu grupul de experți uh, al Națiunilor Unite, scâmba, uh, creșterea de temperatură la nivelul lumii ar fi fost de 3,8 grade până la 4,7 cu ceea ce s-a convenit uh, pentru a ajunge la acordul de la Paris suntem în jur de 3 grade, ceea ce este un mare progres. Pentru că, cel puțin, tendința uh, a fost de scădere. Sigur că nu atât cât ar fi trebuit, dar primul lucru de care ne putem bucura este că e o mișcare universală toate țările pun în aplicare politici de bună gestionare a pădurilor, de eficientizare energetică și fac acest lucru voluntar și are loc o mișcare uh, a tuturor țărilor simultan. În al doilea rând, cum nu este suficientă această chestiune, pentru că n-am ajuns încă la două grade, uh, trebuie să mai facem ceva. Deci trebuie să existe un mecanism ca la fiecare cinci ani să revizuim situația, să analizăm ce se întâmplă în fiecare țară, cum și-a îndeplinit fiecare țară angajamentele și ce trebuie să facem la nivel global pentru a îmbunătăți protejarea mediului și a climei. E o altă ma- manieră de a funcționa, nu, pentru că n-am ajuns la nimic cu Kyoto așa de bună voie aceste țări au pus în mișcare măsuri care în 2030 ne duc la, ne permit să scădem temperatura sau să oprim creșterea temperaturii. În cele două grade nu ajunseseră la un acord internațional care să fie obligatoriu. Era o decizie luată la Cancun, dar nu era o decizie obligatorie cu caracter internațional. În al treilea rând, în ceea ce privește ideea de a nega dezvoltarea unor țări sau altele, sistemul la care, pe care am convenit este următorul. Avem un obiectiv global pentru toate țările care au uh, ratificat convenția, dar fiecare țară de bună voie hotărăște ce trebuie să facă. Nimeni uh, nu are dezvoltarea limitată vorbim de contribuții naționale care sunt asumate de bunăvoie. Deci nu îi se limitează nimănui nimic. Din contră, se pun în mișcare mecanisme de cooperare financiară pentru a facilita faptul că țările avansează către energii mai competitive, mai curate, mai eficiente și mai ieftine. De aceea avem cele 5 miliarde de dolari care uh, va, este o sumă care va crește progresiv și care trebuie uh, avută în vedere. Iar acordul cu companiile de zbor este important pentru că trebuie să avem sigur acorduri în sectorul maritic. Este un pas important în lupta împotriva schimbărilor de climă. E vorba de politici pe termen lung pentru generațiile următoare. Nu sunt politici pe termen scurt care duc la o rentabilitate politică mâine. Nu e vorba de inaugurarea unui aeroport sau de uh, inaugurarea unei piste de decolare. E vorba vorba de o chestiune importantă, de acțiuni constante de reducere a emisiilor de sporire a dezvoltării energiilor regenerabile, de uh, creare a eficienței transporturilor, de deci este o politică pe termen mult mai lung. Iar Comisia ce va face? Va dezvolta legislația necesară pentru a ne îndeplini angajamentele. Noi aveam uh, un obiectiv de reducere a emisiilor de 40%, este obiectivul nostru în continuare și trebuie să avem legislația necesară pentru a îndeplini acest lucru. Pentru că la Paris a văzut clar un lucru și anume Uniunea Europeană este văzută ca un grup de țări serioase care nu numai că au reduce, obiective de reducere a emisiilor, dar care pun în aplicare politicile necesare pentru a le îndeplini. S-a văzut că suntem un bloc economic solidar. În ultimii cinci ani, uh, noi am uh, finanțat, nu această protecție împotriva schimbărilor de climă. Banii au venit de la Uniunea Europeană cu solidaritate, cu bani, cu politici. Deci avem respect la nivel mondial și trebuie să îl folosim în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Atunci când vorbiți în spaniolă, vorbiți uh, ceva mai mult. Dar este în regulă. Nicio problemă. Am privilegiul să vorbesc în limba mea. Următorii vorbitori, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în spaniolă. Vreau și eu să vă felicit pentru rolul de lider pe care l-a avut Uniunea Europeană și mai ales guvernul francez și într-un moment foarte greu pentru Franța. Cum s-a spus, acordul de la Paris are multe elemente pozitive nu 128 de țări s-au angajat să depășească cât mai repede uh, această creștere. S-a adoptat uh, un sistem de guvernanță mai participativ cu o revizuire la fiecare 5 ani. Și uh, există un sistem de susținere economică pentru țările care n-au resurse, recunoscându-se un mecanism de pierderi și daune totuși aș fi vrut să existe o decizie, o hotărâre mai mare pentru a promova un model energetic bazat pe energiile regenerabile. Domnule comisar, fără aceste energii nu putem limita creșterea temperaturii la nivel global. Nu putem limita la cele două grade. Parlamentul a aprobat cota de energie regenerabile în mixul energetic uh, la 30%, iar uh, acum a sosit momentul ca eforturile noastre să se îndrepte către finanțarea rolului de lider al Uniunii Europene în ce privește regenerabilele, atât în Uniunea Europeană cât și în afară. Comisia trebuie să fie mai ambițioasă în propunerile sale și să ridice nu mănușa care a fost aruncată de Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul orator, domnul Benito Gilvaga. Buenas Bună seara, domnule comisar. Situația de mediu este urgentă și unii eh, experți o numesc sfârșitul civilizației deci trebuie nu să ne gândim foarte bine la aceste acorduri. Avem o responsabilitate politică socială foarte grave. Raportul, uh, acordul nu este mulțumitor pentru că vă puneți, uh, nu, uh, vă bazați pe ideea de că țările vor face de bunăvoie. Nu și se promovează diverse politici europene, așa cum se promovează în acordul cu Statele Unite. Nu aveți impresia că acest acord de la Paris uh, este prea blând? Și apoi dacă vorbim despre energie, nu s-a ajuns la un acord privind trecerea obligatorie la un model, model bazat uh, pe energia uh, regenerabilă, mai ales că uh, emisiile de gaz cu efect de seră, de gaze cu efect de seră vin de la petrol și de la gaze nu, nici măcar nu se menționează aici aceste cauze principale ale încălzirii globale. Vorbiți despre ceva unde nu s-a făcut niciun fel de pas. Deci, sunt lobby-uri care uh, au paralizat, de fapt, discuția aceasta și s-au bazat pe faptul că vă complaceți în această chestiune. Uh, Uh, uh, întreprinderea Berkeley. Uh, ați acordat un permis pentru Salamanca, pentru această firmă. Și lucrul acesta să vadă că, că s-a întâmplat la o lună după ce ați fost desemnat comisar. Domnule Canietes, nu credeți că practica aceasta este mai degrabă în favoarea intereselor private și nu în favoarea intereselor oamenilor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Puteți uh, vorbi în continuare în spaniolă? Domnule Moody, pentru că ar fi foarte convenabil pentru domnul comisar. Îmi cer scuze, dar nu pot să fac asta. În primul rând, uh, felicitări pentru acordul de la Paris. A fost uh, un rezultat mult mai bun decât scontat în prealabil. Și cred că rezultatul trebuie admirat. Sigur, uh, nu am doar atât de spus cu privire la acest subiect. Eu provin dintr-o țară care pare a face un pas înapoi în ceea ce privește schimbările climatice și acțiunile uh, privind schimbările climatice și soluțiile energetice dar uh, salut munca care a fost uh, realizată la nivel european și rezultatele la care s-a ajuns la Paris. Sprijin și admir ceea ce ați spus cu privire la preluarea leadership-ului uh, la nivel mondial în acest domeniu, iar cercetarea și inovația sunt critice în acest sens. Ați vorbit despre stocare și cred că un alt punct este de fel de important pentru Uniunea Europeană um, și acesta trebuie cercetat și prins de asemenea în strategia pentru cercetare și inovare. În fine, la Paris uh, s-a uh, discutat și despre integritatea ecosistemelor și despre uh, sustenabilitatea managementului uh, resurselor naturale. În acest context mă întreb uh, la ce vă gândiți în ceea ce privește condițiile stricte privind extracția de gaz natural și uh, regulamentele care vizează acest tip de exploatare. Președintele, mulțumesc, domnul Mainca. pan Vajeni... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, sunt de acord cu dumneavoastră. Acordul uh, climatic uh, în sine nu este suficient. Ne aflăm în fața unei sarcini foarte importante. În termen scurt, va trebui să dezvoltăm instrumentele care ne vor ajuta să atingem obiectivele stabilite. Acum aș dori să numesc unul dintre instrumente care are un efect de multiplicare, un instrument care până acum nu a fost numit încă. Acest instrument va proteja companiile europene în fața competitorilor și va uh, încuraja statele terțe să protejeze mediul și, de asemenea, va veni în întâmpinarea bugetului european. Voi începe cu uh, oțelul din China. Aici uh, se întrunesc mai multe aspecte importante. În China există un excedent de oțel, care este trei ori mai mare decât ceea ce are nevoie de fapt Uniunea Europeană. China vinde la jumătate de preț la niște prețuri care sunt comparabile cu 1990 în Europa. În al treilea rând, chinezii au o taxă pe uh, export pe care au uh, înjumătățit-o. Și în al patrulea rând, uh, moneda chinezească a ajuns la cel mai jos nivel al său. Deci, Comisia trebuie să acționeze. Și apoi, trebuie să ținem cont și de alte aspecte ale economiei și să intervenim în ele, pentru că companiile europene, ei bine, acestea se confruntă cu concurenți cărora nu le pot face față în acest fel pentru că uh, oțelul este produs neecologic și în condiții uh, nefaste în China. Grupul de experți negociază, despre propri, uh, negociază propriile mijloace acum. Așteptăm acum planul care va fi prezentat și sigur că în Uniunea Europeană ne-am angajat cu toții, pentru că așa spun tratatele de la Roma, să uh, avem uh, resurse proprii, iar aceste resurse proprii ar putea să fie ca produsele din țările terțe să fie impozitate astfel în funcție de uh, emisiile de CO2 și de uh, emisiile de gaze cu efect de seră. În felul acesta putem să motivăm statele terțe să producă mai curat dacă doresc să plătească mai puțin. Și, în același timp, ajutăm și întreprinderile europene și le protejăm în fața uh, concurenței neloiale. Așadar, ar fi rezonabil că dumneavoastră, domnule comisar, ați urma această recomandare. Pentru că Consiliul uh, va întâmpina dificultăți aici uh, în ceea ce privește resursele proprii. Mulțumesc, doamna Toia. Mulțumesc, domnule comisar. Și mie mi se pare că la Paris a ajuns la niște rezultate foarte bune și aș dori să fac câteva observații care poate ne duc mai departe, ne îndepărtează de tema noastră specifică, însă, după părerea mea, este foarte important și pentru uh, politica noastră să ne gândim la coerență după rezultatele obținute la Paris. În Europa uh, se spun multe lucruri, de multe ori uh, sau câteodată aceste observații sunt contradictorii, însă în ceea ce privește politica climatică, aici trebuie să ajungem la o nouă coerență între inovație, cercetare și politica din acest domeniu. O parte importantă a acestor resurse pentru politica din domeniu ar trebui să fie pusă la dispoziție. Aici trebuie să existe o conexiune și, de asemenea, coerența cu piața. Trebuie să investim și în țările terțe, astfel încât această coerență să fie obținută. În ceea ce privește revizuirea directivei privind combustibilii uh, biologici, aici nu am fost uh, suficient de curajoși. Și dacă este vorba despre schimbări climatice, ei bine, aici și agricultura joacă un rol important și utilizarea uh, suprafețelor agricole, de asemenea acapararea terenurilor uh, din diferite zone ale lumii. Pentru că aici vorbim nu numai despre o vină a celorlalți cetățeni din celelalte colțuri ale lumii, ci și despre uh, companii, despre industrie, despre o politică, relația cu țările terțe. Ei bine, toate acestea trebuie aduse la un numitor comun și este nevoie de o co- coerență sporită. Mulțumesc, domnul Caiani. Excelente trabajo. Vreau, istoricul. vreau să vă felicit pentru acest uh, succes care a dus la un acord uh, mondial care era necesar de multă vreme, mai ales că în aceste industrii toate duceau o greutate mult prea mare care a dus la o pierdere de competitivitate pentru creșterea noastră și pentru uh, Uh, și la multe pierderi de locuri de muncă. Vreau să vă întreb în ce măsură va contribui acordul acesta la competitivitatea întreprinderilor europene. Europa este regiunea cea mai ambițioasă din lume în ce privește schimbările de climă. Și răspunzând întrebărilor puse de colegii mei, dumneavoastră spuneați că sunt obiective foarte ambițioase în sectorul mediu, dar există și un obiectiv al Comisiei, adică 20% din PIB înainte de sfârșitul anului 2020 care vine din economia reală. Lucrul este foarte important. Deci cum uh, organizăm lucrurile cu obiective diferite de mediu și obiective industriale? Și în al treilea rând, cum putem să ne asigurăm că India, China, Statele Unite vor face toate aceste eforturi la care s-au angajat. Sigur, există un control în următorii ani dar uh, dacă ne gândim la uh, terenul de egalitate, uh, care, acesta este foarte important pentru competitivitatea întreprinderilor europene. Dacă Statele Unite, India, China, Brazilia, toate statele acestea care sunt în dezvoltare nu fac același lucru, va fi foarte greu pentru întreprinderile europene să concureze. De aceea este extrem de important să există o activitate de control apropo de ce fac toate celelalte țări, pentru că dacă că vorbesc și nu fac nimic este foarte periculos pentru întreprinderile europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Turmes. Bună seara, domnule comisar! Uh, Cred că în ceea ce privește industria, uh, colegul din partea socialistilor a pus punctul pe I. Acum trei ani am participat la o conferință și acolo am spus că dacă vom fi serioși, cu toții putem să admitem că nu schimbările climatice și politica în acest domeniu la nivel de Europa este problema, ci problema uh, va apărea atunci când economia chinezească își va încetini ritmul, iar capacitățile uriașe care au existat acolo, uh, capacități care erau produse până atunci doar pe piața uh, Chinei vor fi eliberate uh, și puse la dispoziție întregii lume. Ei bine, am făcut această precizare acum trei ani și cred că am pierdut trei ani de zile, pentru că uh, în ceea ce privește uh, industria oțelului din Europa, trebuie să privim această relație de dumping cu China. Și în uh, raportul colegului nostru, într-adevăr, s-a subliniat acest uh, subiect. Trebuie să continuăm pe această cale. Și acestea fiind spuse, cred că acordul de la Paris reprezintă o schimbare și asta pentru motivele pe care le-a menționat Comisia. Au participat multe națiuni, Comisia Europeană, 196 de participanți în total. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că eficiența energetică și tehnologia din domeniu, precum și uh, tehnologia din domeniul energiei regenerabile, cablurile, uh, rețelele, rețelele inteligente, uh, stațiile de încărcare, mașinile hibride, trenurile, tramvaiele. Ei bine, piața, piața mondială pentru această tehnologie va exploda ca volum. Și apoi se va pune în următoarea întrebare. Cine va dezvolta cine a dezvoltat această uh, energie regenerabilă, cine are cele mai bune rezultate în toate aceste domenii înregistra, uh, enumerate. Ei bine, Europa. Așadar, acesta este momentul de a face două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o piață domestică bună, vizibilă, transparentă, astfel încât industria noastră să poată continua să inoveze și, în al doilea rând, avem nevoie de o strategie de export. Și cred și sper că urmă, anul următor Comisia va reuși să o obțină, să o realizeze, și sper că săptămâna aceasta la Abu Dhabi, când veți merge la arena, veți reuși să înaintați, să prezentați câteva idei cu privire la ceea ce face Europa. Și sunt de acord cu dumneavoastră și cu analiza dumneavoastră. Este vorba aici despre o oportunitate a a politicii industriale. Dar nu sunt de acord cu un lucru, mesajul dumneavoastră privind impozitarea. Ei bine, care este problema că Danemarca și Germania impozitează consumatorii de energie și finanțează astfel uh, regimul de pensii, eventual și sănătatea. Le permitem să aibă costuri uh, scăzute uh, de viață, dar Iată, Danemarca este o poveste de succes și Germania la fel și aceasta se datorește transferului de impozitare verde în alte domenii și astfel scad costurile vieții. De aceea Germania și Danemarca sunt competitive. Și acum veți merge către Germania și Danemarca și veți spune opriți impozitarea pe energie, nu mai scădeți costul uh, muncii. Acest lucru este contraproductiv, nu asta ar trebui să facem. Iar în calitate de comisar, cred că aveți dreptate gazul este mai scump în Statele Unite decât în Europa, pentru că în Europa prețurile la gaz a crescut uh, mult mai mult uh, proporțional cu uh, cât a scăzut gazul în Statele Unite ca urmare a uh, producției de gaz de șist. Însă, la noi este folosit pe piața internă și când vorbim de electricitate, uh, prețul din Scandinavia este sub PGM, care este uh, pre- una dintre cele mai mari companii din Statele Unite. Așadar, nu mai este așa de adevărat că uh, industria consumatoare de energie din Germania este atât de competitivă, pentru că ei au un preț foarte mic la electricitate, mai scăzut decât în Polonia, mai scăzut decât în Regatul Unit. Și nu mai este peste cel din Statele Unite. Așadar, imaginea este una nouă. Iar țările care sunt interconectate, care au transpus directivele, acele țări care au fost pionieri în ceea ce privește acest domeniu, precum țările scandinave și Germania, ei bine, acestea au prețuri mai bune în domeniul energetic. Președintele intervine rugându-l pe vorbitor să încheie. Vorbitorul se oprește. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul orator, doamna Cumpula Nadri. From, Scandinavia. <laughs> Dintr-o țară scandinavă, din Finlanda de altfel. S-a vorbit mult uh, despre imaginea generală. Uh, vreau uh, să vă spun că la Helsinki erau minus 24 de grade săptămâna trecută, erau minus 40 de grade în Laponia și a trebuit să importăm o treime din energia, vreo 5.000 de megawatt și noi am propus vreo 10.000 de megawatt. Din păcate, centralele eoliene și cele solare nu funcționau și nu ne ajutau. Sigur că sunt multe case de vacanță care folosesc energia regenerabilă, dar ne bazăm pe bioenergie și bioeconomia merge bine la noi, dar nu e mult discutat aici și avem nevoie și de piața internă. Eu știu Polul Nord cu Suedia, am importat din Suedia lucru care este crucial, că atunci când nu bate vântul, nu e soare, atunci e foarte frig și ai nevoie de ceva în plus. Deci polul ăsta nordic funcționează foarte bine, însă a trebuit să importăm și din Rusia. Și atunci situația noastră este diferită. Și am depus o întrebări Uh, mai devreme președinția olandeză vorbea despre diplomația energetică. Poate ne spuneți ceva despre acest lucru. Și a doua întrebare, bioenergia și bioeconomia, uh, care sunt extrem de importante pentru mine. Coordonarea uh, diversilor comisari la nivelul comisiei este importantă când vorbim despre bioenergie, despre directiva regenerabilor, Uh, apoi când vorbim uh, de, for, de păduri, vorbim de economia circulară, deci e foarte greu că sunt multe definiții și nu știm ce se poate face în viață și nu știm dacă folosim corect, dacă investim corect. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Voi vorbi cu, în spaniolă întâi, dar eu o să încerc să vor. Domnul José Blanco a spus foarte clar președinția franceză, Laurent Fabius și echipa președintelui Hollande uh, trebuie să fie lăudați. Au făcut o treabă extraordinară cu o capacitate enormă de a asculta toate părțile Uh, și au fost uh, reuniuni foarte lungi și toată lumea și-a spus care a fost punctul de vedere și au găsit mecanismele pentru a ajunge la un acord echilibrat. Greutatea unui asemenea proces uh, ca la Națiunile Unite este ca acordurile sunt aprobate prin consens și ceva cu care noi suntem obișnuiți. Oricine poate bloca. Nicaragua, de exemplu. O oră jumate a fost uh, pe o poziție care putea să arunce în aer acest acord. Când o singură țară blochează un asemenea acord internațional, este foarte greu. Riscul sistemului acesta de negocieri este acordul, sigur, nu este foarte ambițios. Dar în acest, cu această ocazie, nivelul ambițiilor a fost rezonabil deci acordul acesta este un pas înainte, nu sunt triumfalist. Dacă mă întreba cineva înainte de a pleca la Paris după un an în care am tot fost prin toată lumea, dacă cineva spunea că vom ajunge la acest acord cu aceste elemente, aș fi spus că este imposibil. Deci cred că toți cei care au participat la o asemenea negociere atât de complexă pot să-și dea seama că toate acordul, că acest acord cu toate elementele lui specifice este un pas înainte. Domnul Blanco s-a referit de asemenea la ideea că este momentul să sporim obiectivele. Comisia dorește acum să pună în mișcare politicile necesare pentru a îndeplini obiectivul fundamental și anume reducerea emisiilor cu 40% la orizontul 2030. Acesta este obiectivul nostru. Iată de ce în modelul acesta se spunea că vom avea energii regenerabile cam 27% și eficiența vreo 70% pentru a crește în viitor. Trebuie să facem studii de impact ca să vedem ce se poate face în propunerile viitoare. Înțeleg ambi- ambiția Parlamentului, însă spuneam că în a eficienței energetice este, trebuie să avem un scenariu pentru a avansa în viitor și mențin acest uh, lucru. Nu cred că ne-am complăcut într-o atitudine de un fel sau de altul. Sunt o mulțime de țări care au făcut un pas înainte și în ce privește masa forestieră, energiile regenerabile, lucrul acesta este, este un succes. Nu. Cred că trebuie să apreciem lucrurile așa cum trebuie. La Kyoto, cum spuneam, n-am făcut mare brânză, deși 20% din emisii, nu? Uniunea Europeană, sigur, și-a îndeplinit uh, obiectivele, dar restul lumii, China, Statele Unite, nu făceau parte din acest acord, iar Uniunea uh, Europeană are mai puțin de 10% din emisiunile mondiale. Dar că dacă nu merge pentru toată lumea, acordul nu are niciun fel de uh, valoare. Comisia nu dă autorizații de concesii. V-ați referit la o situație din Spania. Nu comisia este cea care dă aceste autorizații, aceste concesii, ci statul național, Spania. Doamna Muli. a vorbit uh, despre situații din unele state membre de problemele cu China China are o situație specifică. Pentru prima dată China are un acord obligatoriu cu angajamente. China are o problemă. China a, s-a angajat uh, pentru 2030. China este cel mai mare um, emitent de gaze cu efect de seră. China s-a angajat să dezvolte o piață a emisiilor de carbon care să acopere toată țara. Uh, noi suntem acum cea mai mare piață a emisiilor de carbon din lume, dar China, și noi cooperăm cu China în acest domeniu, uh, a hotărât să-și înființeze prima, propria sa piață a emisiilor de carbon. Și în felul acesta putem să asigurăm un teren de egalitate, credem noi. Doamna Toia s-a referit la nevoia de a stabili o legătură între politica energetică și politica rezervelor. Sunt de acord și domnul Turmes a, a spus că trebuie să stabilim obiectivele pentru viitor într-o manieră uh, clară ca să putem să vedem ce se întâmplă în viitor. Domnul Tajani a întrebat cum vom putea echilibra obiectivele noastre ale, și uh, obiectivul de 20% din domeniul industrial. Asta încercăm să facem. În primul rând, uh, modificarea politicii energetice, ca piața uh, energetică să funcționeze, să reducem costul energiei, să construim interconexiuni, să dezvoltăm cooperarea interregională. Domnul Turp spunea foarte mult uh, cea mai mare provocare a noastră este reducerea costului energiei în Uniunea Europeană. Să funcționeze piața energetică. Ăsta este scopul uh, pe care ne bazăm politica viitoare. Și uh, vom ține cont de cei care sunt mai expuși la concurența străină. De aceea am pus la punct uh, acest sistem de comercializare a emisiilor. Se află acum la Parlament și discutăm cu toate industriile ca să vedem ce se întâmplă cu cei care sunt uh, mai expuși la concurență, cum ar fi siderurgia, care acum uh, este în această situație. Evident, uh, un teren de egalitate ar însemna un nivel similar de ambiție și un nivel de reduceri similar. Deocamdată terenul nu este egal, însă o să facem evaluări la fiecare 5 ani și este important ce atitudine are și opinia publică mondială. Este foarte multă poluare în multe țări și cetățenii o să-i ceară statelor respective să facă ceva în acest sens dacă vom uh, analiza situația la nivel mondial și o să spunem cu tare țară face ce trebuie, cu tare țară în, uh, rămâne în urmă, cu tare țară nu face ce trebuie, atunci uh, o să vedem ce se va întâmpla. Am încercat prin protocolul de la Kyoto să avem un teren de egalitate, dar nimeni nu l-a ratificat. E adevărat și bine că nu avem un teren de egalitate, că, uh, că suntem uh, deschiși la concurență, problema cu China care a fost adusă în discuție. Dar nu e vorba numai de politica de climă. Vedem foarte bine care este prețul, uh, eu știu, cu emisiilor de carbon în Uniunea Europeană. Sunt multe alte probleme pe care trebuie să le abordăm. Concurența cu China, acordurile internaționale. Trebuie să avem o politică energetică ambițioasă și să folosim șansele pe care le avem pentru că avem o provocare majoră, dar și o, sare, o, o, o șansă majoră. E vorba de mii de miliarde de dolari care sunt în joc. Și trebuie să fim activi în acest domeniu. Cred că avem această șansă acum. Domnul Turmes. Sunt uh, de acord cu cele spuse în general și, sigur, mă preocupă pentru că unii din membrii acestei comisii o să spună că sunt verde, o să devin un membru al verzilor. Dar înțeleg ce spuneți dumneavoastră. În momentul în care analizăm ce s-a întâmplat uh, la COP în comparație cu uh, celelalte anterioare, la acest cop, industria a avut un o mare interes, a arătat un mare, toate marile industrie au fost acolo, pentru că au văzut că există o șansă. Au fost reuniuni dedicate politicii forestiere, regenerabilor, toată lumea a fost acolo pentru că voia să vadă ce se întâmplă. Sunt 176 de țări care vor să dezvolte eficiența energetică și Europa trebuie să-și asume un rol de lider. Cât privește impozitarea, o să discutăm într-o zi, dar structura impozitelor nu este aceeași în toate țările. Pentru că fiecare țară își taxează energia într-un mod diferit. Este imposibil să avem uh, o, o piață energetică cu diverse sisteme de taxare. E greu să funcționeze dacă prețurile reglementate sunt reglementate diferit. E greu să ai o piață unică dacă sunt sistemele acestea atât de diferite, de sistemele de susținere. Avem multe de făcut pentru a armoniza și pentru a avea o piață energetică competitivă europeană cu prețuri scăzute, așa cum am vrea noi. Cred că n-am răspuns la toate întrebările. Am uitat ceva? Diplomația energetică. Sigur că vorbim puțin despre bioenergie și vorbim uh, despre alte regenerabile, dar bioenergia este, face parte din regenerabile și când se verifică progresul fiecărei țări, bioenergia este avută în vedere și va fi reglementată în viitor în directiva regenerabilelor, pentru că este o sursă importantă de energie dacă nu facem greșelile pe care le-am făcut în trecut. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Diplomația energetică. Anul acesta a fost anul diplomației de climă, dacă vreți, pentru climă. Am avut nevoie de ea, dar n-am uitat în diplomația energetică. Comisia își pune acum uh, la, la punct uh, un dialog uh, la nivel înalt cu multe țări, cu Norvegia, cu Turcia, cu Algeria și vom avea în viitor și un asemenea dialog cu Iranul ne vom concentra în Mediterană pe Arge, Algeria, pe Norvegia în Nord dar cum spuneam și cu Iran și cu Turcia, pentru că sunt țări cu o importanță uriașă în ceea ce privește uh, siguranța furnizării pentru Uniunea Europeană și Comisia se va ocupa de această diplomație energetică în viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru eficiența activității dumneavoastră, nu numai pentru uh, eficiența energetică. E nevoie și de eficiența activității. Cred că suntem pe cale de a pune capăt uh, reuniunii noastre. Vom avea Uh, șansa să ne întâlnim cu domnul comisar de mai multe ori. Uh, comisarul va fi musafirul nostru de multe ori uh, de acum încolo. Următoarea reuniune pe 28 ianuarie este o zi de joi, de dimineață de vreme până seara. Îmi pare rău să spun asta, pentru că toată săptămâna este o săptămână a grupurilor politice, deci nu putem decât joi să avem reuniunea. Începem la ora 9, deci fiți gata pentru joi 28 ianuarie. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Night.